Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's meeting of the Foreign Doamnelor și domnilor, bună ziua. Bun venit la reuniunea Comisiei AFET. Cred că la 15.09 e cazul să începem. Trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi și vreau să vă întreb dacă aveți comentarii. Și ajungem la punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal a reuniunii din 29 noiembrie 2016. Dacă nu transmiteți comentarii secretariatului până la sfârșitul reuniunii, se adoptă. Trecem la numărul 3, comunicările președintelui și nu avem așa ceva. Trecem la punctul 4, un schimb de opinii cu ministrul norvegian al afacerilor externe. Doamnelor și domnilor, este plăcerea mea să-l salut aici pe domnul Borge Brende, în Comisia noastră pentru afaceri externe. Dânsul este ministru pentru afaceri externe în Norvegia și uh, este acompaniat de ambasadorul Norvegiei la Uniunea Europeană, domnul Slipmes. Bun venit și dumneavoastră. Domnule Vrende, salut uh, inițiativa dumneavoastră de a discuta cu noi, Comisia AFET, uh, despre poziția Norvegiei în probleme internaționale cu concentrare deosebită asupra regiunii arctice, mai ales înainte de votul de mâine pe un raport comun AFET-ENVI în uh, ceea ce privește regiunea arctică. Bineînțeles că știm că Norvegia nu este un membru al Uniunii Europene, a fost prietenul, partenerul și aliatul nostru timp de decenii, un uh, partener foarte de încredere, este Norvegia este parte din mai multe politici interne și piață internă așa cum poate să, o fie, să fie orice membru, stat membru non-membru non NATO și relațiile noastre sunt foarte bune. Înainte să începem această reuniune, ne-am întâlnit uh, domnul Brendan și cu mine și ne-am pus de acord că dânsul ne va vorbi cam 15 minute în funcție de posibilitatea sa de a ne transmite anumite declarații și a uh, vom putea încheia prima parte a reuniunii de astăzi la ora 16, așa cum este prevăzut. Din relațiile strânse dintre Uniunea Europeană și Norvegia, prin piața internă, măsiunile de PESC și PESA, uh, vom trece și uh, la inițiativele de afaceri externe, la inițiativele internaționale, precum reconcilierea Palestina-Israel, alte procese legate de Orientul Mijlociu, tot felul de alte probleme pe care am hotărât să le discutăm. Domnule ministru, și în, al, în a doua parte a intervenției poate veți discuta despre subiectul nostru de mâine, de vot, strategia zonei arctice și uh, strategia Uniunii Europene și a Norvegiei. Așa că fără să mai întârziem lucrurile, vreau să vă dau cuvântul, domnule Brende. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule McAllister și felicitări pentru numirea și alegerea dumneavoastră în noua funcție de președinte a Comisiei AFET, o comisie foarte importantă. Este onoarea mea să fiu în fața dumneavoastră astăzi și să vorbesc în fața tuturor deputaților despre um, aceste probleme, în fața Comisiei Competente AFET. Așa cum a subliniat și domnul președinte, ne simțim um, într-adevăr ca aliați foarte strânși, foarte apropiați ai Uniunii Europene. Cooperarea prin intermediul pieței interne este un lucru și în același timp este un indicator uh, în același timp, însă, în perioada pe care o traversăm acum, aș dori să subliniez că Uniunea Europeană reprezintă mult mai mult decât piața internă. Uniunea Europeană este acea structură pe care ne-am pus de acord după cel de-al doilea război mondial și după Comunitatea Europeană a Cărbunei și a Oțelului, CECA sau CECO, um, am uh, evoluat în Uniunea Europeană, care se numește Uniunea Europeană acum, am trecut uh, însă și într-o fază de naționalism, o fază de populism și am încercat să garantăm prin proiectul acesta că Europa va rămâne un loc în care statul de drept va uh, fi baza cooperării noastre. Am vrut de asemenea să ne asigurăm că această parte a lumii nu mai repetă trecutul și nu îl mai aduce pe masa viitorului. Iată de ce cooperarea dintre Uniunea Europeană și Norvegia pentru noi este extrem de importantă. Iată de ce noi vrem o Uniune Europeană puternică, care să fie conectată cu toate provocările existente și să găsească un răspuns. Noi știm, așa cum a spus și Winston Churchill, că atât de mult cât poți să te uiți uh, în urmă, atât de mult vei putea vedea și în față, înainte. Deci cred că fără o Uniune Europeană, Europa ar fi mai slabă, ar fi mai riscantă și în același timp ar fi mult mai puțin capabilă de acțiune în fața tuturor provocărilor pe care le vedem acum. Cred că dumneavoastră, ca membri în această comisie, ca uh, și deputați și ca și președinți. Vedeți despre ce vorbesc foarte bine, înțelegeți că situația cu care suntem confruntați e extrem de dificilă. Distanța geografică nu înseamnă că avem uh, o distanță față de problemele pe care, ne confrunt, pe care le constatăm aici. E clar că politica externă a devenit politică internă și realitățile de politică externă au devenit chestiuni de politică internă. Și aceasta este o constatare pe care trebuie să o interiorizăm. Suntem cu toții în aceeași barcă și trebuie să rămânem uh, cât se poate de solizi și să încercăm să găsim uh, o lume cu avantaje pentru toată lumea și nu cu care, în care toată lumea pierde. Aici văd eu rolul nostru în formarea viitorului european și, după cum spuneam, trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru securitatea în lumea aceasta uh, este esențial și trebuie să facem mai multe în această direcție. Puteți să vă bazați pe Norvegia, suntem uh, implicați uh, de plin în cooperarea economică, chiar dacă nu suntem un membru în UE, suntem foarte conectați prin uh, acordul de economic și în același timp prin implicarea în politica de apărare și asocierea noastră la proiectele de apărare. Așadar, încercăm și pe perioada 2014-2021 să rămânem la înălțime. Norvegia va contribui cu 2,8 miliarde de euro pentru a susține cele 15 state membre prin fonduri, burse și împrumuturi uh, norvegiene pentru a putea garanta mai multă convergență în acest spațiu economic european. Sigur că mai avem și un elefant uh, cameră, ca să spun așa, Brexitul, care a venit peste noi și trebuie să admitem că ieșirea Regatului Unit va avea consecințe pentru tot continentul și inclusiv pe Norvegia. A venit momentul în care am folosit toate resursele noastre pentru a folosi pentru a putea mm, face față tuturor uh, actorilor uh, în momentul de față, drepturile omului fiind în pericol, de exemplu, în Turcia, situația din Rusia nefiind nici ea ușoară, migrația este o problemă, zona Sahelului, avem și o nouă administrație în uh, America cu care va trebui să ne descurcăm și va trebui să găsim o cale bună de a comunica și avem Brexitul, după cum spuneam, care se află pe ordinea de zi. În acest sens, suntem bucuroși de declarația Uniunii Europene de a dori să ne informeze în timp real despre ceea ce se întâmplă în dosarul Brexit. Așa cum a spus-o și domnul președinte înainte, zona arctică e de asemenea o zonă de interes pentru noi toți în Europa. Vreau să felicit și Comisia și Parlamentul pentru felul în care au lucrat la dosarul Arcticii. După părerea mea, lumea este într-o schimbare rapidă, după cum spuneam înainte. Însă, regiunea arctică se schimbă chiar mai repede. Dezvoltările economice, protecția economică în regiunea arctică trebuie să meargă întotdeauna mână-mână. -mână. -mână. Și poate că o să spuneți că este imposibil, însă eu cred că am reușit să demonstrăm că regiunea arctică este una de cooperare internațională, de stabilitate, de pace și este o zonă previzibilă. Am implementat complet toate măsurile restrictive pe care le prevedea Uniunea Europeană ca reacție la ceea ce s-a întâmplat în Crimea și în zona Donbass în același timp, însă, am fost capabil să continuăm cu cooperarea uh, cu Rusia în nord, cooperarea pe domeniul mediului, dar și cooperarea pe siguranța nucleară. Și aș vrea să spun și că gestionăm unele dintre cele mai mari stocuri de pește în uh, Marea, în zona arctică, am reușit să avem un milion de tone de caviar de icre în nord, ceea ce s-a putut datorită expertizei oamenilor de știință care ne-au ghidat în felul în care în continuare avem pești, deși avem o cantitate atât de mare de icre. Aceasta se poate realiza și împreună cu Rusia și am realizat până acum toate aceste lucruri uh, împreună cu Rusia, chiar dacă avem mai multe tensiuni ca înainte. Scopul general al politicii în zona arctică a Norvegiei este să se asigure că acest stat rămâne cât se poate de stabil și de pașnic și în același timp previzibil. Poziția aceasta, cred eu, este și cea a tuturor națiunilor implicate în Arctica. Țările arcticii sunt de acord că legea mării este cadrul legal pentru cooperare în zona aceea. E clar că și Constituția mm, este importantă și dreptul internațional joacă un rol important în începerea unei cooperări, iar uh, respectarea dreptului intern este foarte importantă și ea. Țările din zona arctică au găsit uh, căi de comunicare bazați pe uh, respectarea dreptului internațional. Cele cinci state costiere în zona arctică au fost de acord că toate problemele legate de plăcile continentale vor fi rezolvate în temeiul dreptului maritim. În momentul de față, însă, această atitudine nu mai poate să fie una de la sine înțeleasă, de aceea suntem cu atât mai bucuroși să vedem că toate statele au fost de acord cu abordarea pozitivă. Mai avem, de asemenea, un document care a fost uh, elaborat de către comisie, bazat pe ceea ce ați uh, elaborat dumneavoastră, în care vedem, de exemplu, că în anii următori vom avea o creștere uh, a cererii pentru resursele din zona Arcticii. Știți că populația va trece de la 7 miliarde la 10 miliarde în 2050, deci numărul de proteine necesare uh, va crește și el odată cu populația. O populație în creștere pe planetă va avea nevoie de mai multe alimente, de mai multă energie, mai multe minerale și mai multe bunuri care vor trebui transportate între continente. Chiar dacă reușim să decuplăm creșterea de creșterea demografică și uh, să gestionăm bine cererea de creștere, totuși trebuie să înțelegem că va exista o cerere în creștere și trebuie să o decuplăm cererea de, de exemplu, emisiile de dioxid de carbon sau alte efecte nocive asupra mediului. Și eu cred că zona arctică poate să aducă um, o soluție la toate aceste provocări, pentru că zona arctică constă mai ales în oceane, iar economia albastră aduce cu sine promisiuni foarte importante pentru a ocupare, creștere și dezvoltare. Folosirea resurselor oceanice este o bază esențială a economiei noastre și pentru mine e foarte important să vă transmit acest mesaj. Dacă, de exemplu, nu avem pe nimeni care trăiește în zona arctică sau avem doar 2.000-3.000 de persoane, acesta este un aspect. Dar eu știu că, domnul președinte, și dumneavoastră sunteți conștienți de faptul că Norvegia, de exemplu, a, s-a bucurat și a exploatat de zona arctică uh, de peste 10.000 de ani avem peste 10% din populația noastră în această zonă. Nimeni nu mai este în poziția noastră. 10% din populația noastră trăiește în um, zona arctică și peste 80% din zona mării în, uh, în acest domeniu se află de asemenea în, uh, în apropierea noastră. Iar um, avem foarte multe exporturi, uh, peste 50% la noi în economie, care vin din exploatarea oceanelor și a resurselor maritime. Iată și marine, îmi cer scuze, și iată de ce avem un interes foarte direct într-o crearea unui ocean, uh, într-o gestiune a resurselor oceanului durabile. Timp de decenii am uh, reușit să continuăm un, o gestiune bazată pe integrare a oceanelor și este o coincidență, poate, dar acum 12 ani, de exemplu, am venit în uh, Parlamentul European pentru a prezenta prima carte verde cu privire la gestiunea oceanelor bazată pe ecosistem în calitate de ministru al mediului, dar Uniunea Europeană a lucrat și ea pe acest dosar mai departe. Abordarea bazată pe știință, pe uh, salvgardare uh, a resurselor, pe diversitate, mm, funcționează foarte bine. Cred că e posibil să combinăm industria bazată pe ocean, pescuitul, aquacultura, um, transportul maritim și energia cu un mediu și ecosistem marin uh, curat. Cred că e vorba chiar de cea mai curată mare din, uh, de pe planetă, Marea Arctică. Și eu zic că putem să fim mândri de această realizare. Așadar, domnule președinte, Cam atât vreau eu să vă prezint când e vorba de zona arctică. Trebuie să vorbim despre colaborarea dintre Uniunea Europeană și Norvegia, dar um, și în uh, politica de securitate putem vorbi de această colaborare. Colaborăm foarte bine, doamna înalt reprezentant Mogherini și cu mine vom organiza reuniunea HLS uh, pentru Palestina, conferința donatorilor în mai, la început. Acesta este, de fapt, singurul loc în care se întâlnește Israelul cu Palestina față în față. Vom lucra la pași concreți care vor trebui să fie făcuți pentru a ne asigura venituri uh, bune de ambele părți pentru a putea construi instituțiile statului de ambele părți uh, și la Ramala și în Israel. Și am colaborat foarte bine pe dosarul Siriei Norvegia a inițiat conferința pe Siria, care a fost organizată în februarie anul trecut împreună cu Germania, Regatul Unit și Kuwaitul. Doamna înalt reprezentant Mogherini a cerut o conferință suplimentară care să aibă rolul de a face un inventar al uh, măsurilor pe care s-au angajat diferitele țări. Știu că Norvegia asta și-a respectat angajamentul, nu știu dacă este cazul pentru toată lumea însă. Vom, uh, vor lucra și la soluții politice și îl vom susține pe Stefan de Mesura în uh, acest caz. Am lucrat foarte bine împreună și pe Libia, pe Columbia, în care Norvegia a fost o parte din facilitarea negocierilor. Mă bucur să putem să vedem cum evoluează situația acolo și, în ultimul rând, pe Balcanii de Vest, uh, Trebuie să fim foarte conștienți de evoluțiile din Balcanii de Vest, că s-ar putea veni, să vină o provocare și de acolo. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și mă bucur să ascult reacțiile dumneavoastră și să purtăm o discuție interactivă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Brende, pentru introducerea pe care ați făcut-o. Eu aș propune să trecem la prima rundă de întrebări acum, în care fiecare grup va avea posibilitatea să ia cuvântul o dată. Aș propune să încercăm să limităm la două minute intervențiile vorbitorilor și eventual mai organizăm o a doua rundă de întrebări după aceea. Dacă sunteți de acord, primul vorbitor este domnul Michael Galler din partea PPE-ului, care este și raportorul din umbră pe raportul în zona arctică. Vă rog. Minister. Mulțumesc. Bine ați venit, domnule ministru, la reuniunea noastră. Aici sunt. Aici mă găsiți. Mulțumim așadar și pentru eh, trimiterile pe care le-ați făcut la zona arctică și la alte subiecte. În ultima legislatură am fost eh, raportor eh, pe această temă, am profitat de ospitalitatea dumneavoastră la Snuvit și în alte locuri dincolo de Cercul Polar. Am participat chiar la o călătorie de documentare pe unul din spărgătoarele de gheață care navigează în Marea arctică. Eh, în continuare sunt eh, raportor din număr pe această temă. Eh, pe vremuri erați ministru pentru mediu, acum sunteți ministru de externe eu uh, nu pot decât să spun că atunci când vorbim despre Arctica trebuie să avem o atitudine echilibrată în care să ținem cont de toate aspectele, cercetare, securitate, mediu, transport, uh, pescuit, deci de toate aceste elemente. Aceasta este abordarea noastră pentru care insistăm. A, dumneavoastră ați uh, scos în evidență aspectele de mediu, care evident sunt o temă ce vă favorizează și uh, colaboratorii uh, dumneavoastră uh, cu siguranță au verificat și au analizat deja proiectul nostru și m-ar interesa dacă există deja concluzii preliminare ale colegilor dumneavoastră vis-a-vis -vis de competențele pe care încercăm să le stabilim acum acolo. Trei dintre statele noastre membre trec dincolo de cercul polar și fac parte din Consiliul pentru Arctica. Însă Grenlanda acum a părăsit Uniunea Europeană, practic avem o situație inedită și vreau să întreb dacă Eh, considerați că eventual prin abordarea noastră puțin ne-am depășit eh, competențele, dacă credeți că trebuie să corectăm această atitudine din raport? Mulțumesc! Mulțumesc pentru socialiști și eh, democrați, Eugen Vogt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru de externe, pentru prezență și pentru împărtășirea gândurilor noastre. Uh, în linii mari, ați uh, proiectat uh, o imagine destul de roză a relației pe care Norvegia o întreține cu vecinii săi, între care și Rusia, în primul rând. Am fost chiar surprins să ascult, să vă ascult în această privință. Pentru că relațiile cu Rusia au devenit atât de proaste din spre Uniunea Europeană încât um, nu mă așteptam să apară comentarii pozitive din partea vreunei țări uh, din sânul sau din exteriorul Uniunii Europene. Tocmai de aceea mă surprind relațiile relativ uh, bune pe care dumneavoastră le uh, aveți sau pereți le avea cu Rusia. probabil mă, mă, probabil cunoașteți acel serial norvegian de televiziune care prezintă o intenție de, destul de malefică a Rusiei în regiunea dumneavoastră. Deci toate aceste elemente uh, mă surprind. Apoi, cu toții eh, încercăm să păstrăm eh, sănătatea ecosistemului și rușii și noi, dar totuși vreau să știu cum eh, vedeți dumneavoastră relația cu Rusia. În legătură cu Brexitul, recent s-a speculat că Regatul Unit ar putea să urmeze calea Norvegiei în re, definirea relațiilor sale cu Uniunea Europeană considerați că ar fi o idee bună, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Regatul Unit, ca Regatul Unit să pășească pe această cale norvegiană? Mulțumesc! Mulțumesc, Charles Tenoch, pentru grupul conservatorilor. ECR. Aici sunt, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență. Înțeleg că uh, Norvegia, stat membru al NATO, cu o extinsă frontieră comună cu Rusia, trebuie să aibă și interesul de a avea relații bune cu Rusia. Ehm, din păcate, în ce privește Brexitul, eu am fost parte din campania Brexit, dar de cealaltă parte și îmi pare rău că am eh, pierdut. Ehm, și uh, în acest context aderarea uh, Regatului Unit la, la EFTA și rămânerea sa în spațiul economic european uh, ar fi într-adevăr o posibilitate, dar doamna prim-ministru mei și aici răspund și colegului Freund, a specificat că nu există astfel de intenții de aderare la EFTA. Dar atunci uh, vă întreb totuși, Norvegia ar uh, saluta o prezență a Regatului Unit în spațiul economic european și ar saluta Norvegia aderarea, readerarea Regatului Unit la EFTA pentru că um, uh, Norvegia într-o vreme se temea de Regatul Unit și posibilitatea acestea de a-și folosi veto-ul în spațiul economic european. Și uh, uh, se, s-a temut uh, foarte clar de posibilitatea ca nemembrii UE să uh, tulbure apele în cadrul spațiului economic european. Vreau să știu care este judecata a dumneavoastră uh, politică. Articolul 112 din Tratatul Spațiului Economic European ar fi permis uh, Regatului Unit eh, ca în mod unilateral să eh, reducă sau să oprească numărul de imigranți eh, dinspre statele membre ale spațiului economic european, dar nemembre ale Uniunii Europene. Care este judecata noastră vis-a-vis -vis de acest articol? Mulțumesc. Și acum pentru liberal, domnul Pitt. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule ministru, vă salutăm în mijlocul nostru. Uh, ați ales foarte bine momentul uh, acestei întâlniri, pentru că mâine vom vota raportul la FET pe tema arctică. Ați vorbit despre relația dumneavoastră cu Rusia. Fapt este însă că în ultimii câțiva ani Rusia și-a crescut foarte mult uh, prezența militară în zona arctică pe care o controlează, ceea ce nu s-a întâmplat uh, cu 15-20 de ani în urmă. Care este uh, impresia dumneavoastră de ce Rusia își aglomerează efectivele militare în zona arctică? Care este scopul acestei mobilizări? O altă întrebare. China, India și alte țări care sunt de, departe de Arctica sunt tot mai interesate de regiunea arctică. Eh, cât de eh, puternic resimțiți dumneavoastră sau vecinii dumneavoastră din zona arctică acest interes vădit al Chinei, al Indiei, al altor țări vis-a-vis -vis de zona arctică și eh, care credeți că ar putea să devină în viitor impactul Consiliului pentru Arctica în relație cu aceste țări care nu sunt neapărat limitrofe sau învecinate? Group, Mrs. Mulțumesc pentru grupul EFA și al verzilor, doamna Valero. Mulțumesc, domnule ministru. Voi vorbi în suedeză. De obicei, uh, norvegenii și suedezii uh, se înțeleg când fiecare vorbește limba sa. Așadar, spuneați că evoluțiile din uh, ultima vreme uh, la nivel general sunt depășite de evoluțiile în uh, ecosistemului în Arctica. Deci modificările din Arctica uh, sunt uh, și mai evidente, temperaturile au crescut și mai mult în Arctica decât în restul lumii. Dar Asta creează și avantaje, pentru că, iată, acolo unde nu mai există bancuri de gheață, este posibil pescuitul și se pot întreprinde și alte activități. Tocmai de aceea nu cred că este tocmai pozitivă deschiderea, această idee a deschiderii zonei arctice pentru tot felul de activități de explorare, pentru gaze, pentru petrol, pentru pescuit. Iar în ce privește aceste 10 noi licențe pentru exploatarea uh, resurselor fosile în zona arctică, ce ne spuneți despre ele? Pentru că uh, eu am o atitudine foarte critică vis-a-vis -vis de aceste uh, chestiuni. Petrolul și gazele sunt cea mai mare problemă pe care o avem și cel mai bine ar fi ca aceste resurse uh, să nu fie utilizate, cu atât mai puțin exploatate. Cam atât despre uh, problema gazelor și petrolului din regiunea nordică. Au luat cuvântul acum, spune domnul președinte, uh, reprezentanți din partea fiecărui grup. Uh, dacă sunteți de acord, domnule ministru, s-au mai înscris trei uh, deputați în nume propriu, cărora le-aș da cuvântul timp de un minut. Vă rog, doar un minut. Uh, dau mai întâi cuvântul vicepreședintele grupului uh, comisiei noastre, domnul Vistenzen. Uh, voi încerca să vorbesc engleză, domnule ministru. Mulțumim că ați venit. Vorbeați de, de teama de protecționism care se manifestă tot mai tare. Norvegia ar putea să se angajeze, să intensifice și mai mult liberul schimb cu Uniunea Europeană. Sigur că faceți parte din spațiul economic european, dar în ce privește, de pildă, schimburile de produse agri- agricole, Danemarca ar fi interesată de o creștere a volumului de schimburi și de înlăturarea barierelor protecționiste. În ce privește Arctica, uh, Uh, Danemarca este interesată în special în zona uh, Grönlandei. Suntem uh, implicați în eforturile de creșterea capacităților pentru salvare și evacuare odată ce calota de gheață se va topi. Credeți că Uniunea Europeană trebuie să desfășoare aceste eforturi de una singură? Domnul Boștinaru. Domnule ministru, Vă mulțumim foarte mult pentru contribuții. Două întrebări aș avea, scurte, dar mi se par importante. Mai întâi, cum evaluați rolul Rusiei în Marea Baltică în prezent? Săptămâna trecută am participat la o dezbatere în Comisia Sede cu participanți din Suedia și Finlanda, care a, chiar a fost alarmantă. Deci cum vedeți rolul Rusiei momentan în Baltica și ce rol credeți că ar putea să joace în viitor Rusia aici? Și a doua întrebare. Cunoscând foarte bine uh, rolul țării dumneavoastră uh, în facilitarea unor acorduri internaționale, ce credeți că ar putea constitui contribuția norvegiană la uh, gestionarea relației cu Rusia, având în vedere că aceste relații sunt tot mai îngrijorătoare pentru mulți dintre noi, pentru a, pentru a evita escaladarea pe această spirală a, a, a relațiilor rele cu Rusia, ce credeți că s-ar putea face? Doamna Fotiga, mulțumesc, domnule ministru. Ați vorbit de cel puțin două ori de, despre dreptul mării în Arctica, însă multe din uh, acțiunile militare și de comasare unei efective militare contravin acestui drept al mării. Care este așadar poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste fapte? Sunteți apoi uh, îngrijorați de uh, stratcomul Rusiei? Care, este, care sunt domenii în care angajamentele militare ale Rusiei sunt vizibile? Și uh, Apoi, eh, eu eh, sunt eh, deputată din Polonia, vă veți implica pentru securizarea energetică a regiunii din care provin eu, regiunea Baltică a Polonia? 20 Mulțumesc pentru întrebări, spune domnul președinte. Aveți aproape 20 de minute pentru a răspunde la cât mai multe din întrebările formulate. Vă rog, prioritizați răspunsurile după cum considerați de cuvință. Thank you so much uh, and thank you for Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări atât de pertinente. O adevărată varietate de domenii care a fost abordată aici. Aș încerca să le grupez cât de cât. În primul rând, pentru deputatul din Polonia și problema legată de uh, siguranța aprovizionării cu energie. Este, bineînțeles, o întrebare crucială pentru noi toți. Norvegia cred că este un uh, partener ușor de prevăzut uh, pentru Uniunea Europeană din acest punct de vedere. 25% din gazele naturale care sunt uh, consumate în UE vin din Norvegia. Bineînțeles că nu am o poziție foarte obiectivă, dar cred că riscul din punct de vedere politic în ceea ce privește importul de gaze din uh, Norvegia ar fi în jur de zero. Bineînțeles că dorim să sporim acest parteneriat pe care îl avem, pentru că gazele naturale reprezintă o punte de legătură între o societate bazată pe combustibili fosili și o societate bazată pe regenerabile. Noi susținem foarte mult energia regenerabilă în orașe, dar știm că și în Uniunea Europeană cărbunele joacă în continuare un rol important în mixul de energie. Putem eventual înlocui uh, gazele naturale și uh, Probabil că emisiile s-ar reduce la jumătate dacă am înlocui cărbunele cu gaze naturale. Bineînțeles că aceasta și-ar aduce contribuția pentru a atinge obiectivele globale stabilite la Paris. Și asta are legătură cu o altă întrebare pe care mi-ați pus-o, dacă ne gândim la uh, resursele continentale de petrol și gaze. Uh, Gazul are tot felul de calități, pe lângă siguranța aprovizionării cu energie și diversitatea energiei, emisii scăzute de dioxid de carbon în cazul în care ar înlocui combustibili fosili mai puternici. Pe lângă aceasta, dezvoltarea continentală din punct de vedere a resurselor de petrol trebuie să țină cont de restricții foarte clare la nivel global și, tocmai din acest motiv, veți vedea că emisiile de dioxid de carbon sunt uh, printre cele mai scăzute din lume atunci când e vorba de producția de petrol și gaze în Norvegia. Partea nordică a țării noastre ilustrează de asemenea felul în care dezvoltarea industriei și a agriculturii și a pescuitului pot merge mână în mână cu a, alte progrese făcute în industria uh, minereului, a petrolului și a gazelor, dacă se um, ridică la standarde foarte înalte de calitate. Și nu e vorba aici doar de cele mai multe bune tehnologii uh, pentru producția de uh, petrol, dar și alte elemente, cum ar fi de exemplu, faptul că avem instalațiile cele mai uh, curate și la nivelul tehnologic cel mai înalt din lume. Acum să trecem la grupul de întrebări referitoare la Rusia și felul în care abordăm noi această relație. Știm foarte bine că există o asimetrie în Nord la frontiera uh, între Norvegia și Rusia. Avem o concentrare de forțe armate uh, foarte puternică în această peninsulă Cola. Este un lucru pe care l-am abordat și, și l-am avut și în timpul războiului rece și măcar uh, unul dintre eurodeputați a arătat și este absolut corect că aproape s-a dublat bugetul militar al Rusiei din 2005 până astăzi. Tocmai de aceea, prin intermediul NATO, dar și prin intermediul UE, am tratat această situație și, din acest motiv, trebuie să ne bizuim pe solidaritatea uh, care se arată la NATO și de asemenea pe uh, ceea ce decurge din articolul 5 al tratatului de la NATO. În același timp, ne centrăm și pe întărirea capacităților noastre de apărare. Și ținând cont de situația uh, securitară actuală și contextul actual, cred că, așa cum am spus și în discursul introductiv, Europa se află astăzi în uh, situația de a-și asuma o mai mare responsabilitate în ceea ce privește securitatea noastră, pentru a merge mai departe. Și aceasta uh, este, bineînțeles, și în interesul nostru la nivel național. Noi am reușit în Nord să continuăm această cooperare cu Rusia și, în același timp, am reușit să implementăm tot felul de măsuri restrictive, cum ar fi, de exemplu, sancțiunile pe care UE le-a aplicat. Ce a făcut Uniunea Europeană a fost, într-un fel, un răspuns la adresa uh, încălcărilor uh, comise săvârșite de Rusia, anexarea Crimeei și, de asemenea, ce s-a întâmplat în Donbass, uh, și acolo am văzut cum s-a utilizat uh, această reacție, aceste sancțiuni, ca răspuns, după cum spuneam, la uh, ceea ce a făcut Rusia. De asemenea, acordurile de la Minsk 1 și 2 În momentul în care acestea se îndeplinesc, e clar că sancțiunile nu mai uh, își au justificarea lor inițială. Dar, uh, așa, când, uh, așa cum știm, când introduci sancțiuni, ele nu pot fi ridicate dacă nu se întâmplă nimic, dacă nu se schimbă nimic, așa cum am văzut și în primul război mondial. Deci, pentru că asta altfel ar putea crea un precedent. Deci sunt în continuare susținătorul uh, felului în care Uniunea Europeană a abordat această problemă și sancțiunile. Pe de altă parte, după cum spuneam, am reușit să continuăm uh, cooperarea în zona Arcticului și cu Rusia, pentru că asta a fost în interesul Rusiei de exemplu, operațiunile de cercetare și uh, căutare pe mare, acestea n-ar trebui să se oprească pentru că nu sunt o parte a sancțiunilor, deci trebuie să meargă mai departe. Și sperăm ca pe viitor să avem o atitudine diferită față de drepturile omului, societatea civilă, drepturile persoanelor LGBTI și așa mai departe din partea Kremlinului. Au existat alte întrebări referitoare la Brexit. Există o mai mare claritate uh, din partea guvernului britanic după discursul ținut de primul ministru Theresa May în ceea ce privește Brexitul, se pare că Regatul Unit dorește acum să aibă acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană. După ce se va fi încheiat uh, procesul uh, lansat în urma articolului 50 Aceasta este și premiza negocierii la nivelul UE. În primul rând să se ajungă la un acord asupra termenilor pentru această separare și după aceea să se ajungă la un acord de liber schimb. Și dacă am înțeles bine din discursul doamnei May și din ceea ce a spus uh, domnul David Davis și Liam Jones și domnul Johnson, se pare că nu este pe agenda lor să fie, ca Regatul Unit să fie parte a pieții unice sau uh, a pieții vamale, acordului vamal. Ci se dorește un acord de liber schimb de tip clasic. Și prin acordul nostru noi suntem parte a pieței unice, deci avem și o piață comună, am putea avea și o piață comună cu Regatul Unit. Deci o parte din provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană le vom avea și noi. Și tocmai din acest motiv avem uh, um, o legătură permanentă cu Comisia, pentru că dacă UE va ajunge la un acord de liber schimb, atunci va trebui să-l urmărim îndeaproape pentru că trebuie să rămânem în aceeași barcă. Până la urmă, problema care se pune este ce s-ar fi întâmplat dacă Regatul Unit nu și-ar fi dorit un astfel de acord de liber schimb. Aceasta ar fi o întrebare ipotetică, dar am învățat în politică că mai bine nu trebuie să-ți pui astfel de întrebări dar pot să spun uh, uh, prietenului meu britanic că suntem în aceeași barcă. Mi-aș fi dorit uh, să fi rămas în UE, pentru că avem nevoie de cea de-a doua sau a treia, cea mai mare economie din Europa, în funcție de statistici, de cea mai mare putere militară în UE, în aceste momente atât de dificile pentru că Europa trebuie să meargă mai departe și acum trebuie să folosim tot ce avem uh, mai bun în UE și în Regatul Unit pentru a face față acestei situații atât de complexe a Brexitului. Însă aceasta este o realitate și, bineînțeles, trebuie să respectăm voința poporului britanic. Da, mi se spune aici ce trebuie să adaug. Acum, întrebarea referitoare la raportul asupra zonei arctice. Așa cum spuneam și în discursul introductiv, noi salutăm acest raport, care este unul foarte bun. Și uh, el include și compromisurile negociate. Pentru uh, colega suedeză, din păcate am văzut cum uh, schimbările climatice uh, practic uh, au o viteză de două ori mai mare în zona arctică. Am văzut asta în ceea ce privește uh, glaciarii, habitatele animalelor, a speciilor care sunt în pericol în zona Arcticului. Deci, articolul se deschide și motivele sunt extrem de îngrijorătoare. Aceasta este o realitate și mă bucur că atât în Norvegia cât și UE doresc să implementeze și să respecte obiectivele stabilite la Paris, la COP21 și noi dorim să le respectăm și de aceea cooperăm uh, îndeaproape cu Uniunea Europeană pe această temă. O altă întrebare din partea uh, prietenilor danezi se referea la liber schimb și la problema protecționismului în general. Uniunea Europeană și Norvegia cooperează foarte strâns prin piața comună și atunci când am devenit parte a acestei piețe unice în 1992, prin acord, am ales să nu fim parte și a Uniunii Vamale. A fost o decizie foarte dificilă atunci când a venit vorba de negocierile uh, de aderare ale Norvegiei până la referendumul din 1994. După cum v-am spus, de asemenea, 10% din populația noastră uh, trăiește deasupra uh, cercului arctic și pentru această populație agricultura este foarte importantă. Avem foarte multă agricultură pentru că avem uh, uh, dacă ne comparăm cu Danemarca, cu terenurile câmpire absolut întinse, uh, cu peisaj atât de caracteristic, noi avem agricultură în zone muntoase și aceasta este o parte importantă pentru noi, pentru oamenii care doresc să locuiască în nord. Vă puteți imagina că există mai multe motive din care, uh, pentru care această agricultură este foarte bună, motive de mediu și așa mai departe. Însă nu mi-aș dori ca agricultorii din nordul Norvegiei să intre în concurență cu danezii, pentru că condițiile nu sunt nici pe departe aceleași și nu cred că cei din nordul Norvegiei ar face vreun rău sau agricultura de acolo ar dăuna în vreun fel agriculturii din alte părți ale UE. Însă, bineînțeles, putem dezbate aspectele referitoare la această chestiune dacă primim o propunere bună din partea UE în ceea ce privește accesul pe piață a produselor noastre, a produselor de pescuit, a produselor prelucrate și așa mai departe. Bineînțeles, putem discuta, însă vroiam să subliniez aici faptul că există și motive care justifică această decizie. Însă avem și alte uh, posibilități prin OMC sau prin alte organizații pentru a merge mai departe. De asemenea, uh, Uh, Elveția și Canada au uh, ajuns de acord în urmă cu un an la Nairobi să elimine toate subvențiile la export pentru agricultură. Este un aspect care a avut consecințe foarte dramatice pentru uh, agricultura rurală, însă pentru noi aceasta nu a însemnat prea mare lucru am reușit să spunem aceasta în fața OMC-ului, pentru că OMC-ul este cel care luptă acum împotriva protecționismului și, din păcate, domnule președinte, uh, mai avem nevoie de multe lucruri în multe domenii în anii ce ne așteaptă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Brende, pentru că ați venit în fața comisiei noastre. Vă mulțumim pentru că ați participat și ați răspuns la întrebările noastre. A fost o dezbatere foarte interesantă, chiar înaintea votului asupra uh, uh, Arcticii mâine. Înainte de a încheia, aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră și pe țara dumneavoastră. În weekend am avut ocazia, dragi colegi, să uh, analizez ultimul index al democrației care a fost publicat. Este vorba de uh, un indicator stabilit de economiști britanici și care uh, arată care este nivelul de democrație în 176 de țări, asta o dată pe an. Uh, Germania se afla pe locul 12 sau 13. Al treilea pe listă era Suedia, al doilea Islanda și, încă o dată, Norvegia se afla pe primul loc ca țara cu standardele cele mai înalte la nivelul democrației. Felicitări și putem să spunem că suntem mândri de a avea un astfel de vecin. Vă urăm numai bine în vizita dumneavoastră și să menținem aceste relații foarte bune între UE și Norvegia. Thank you. So we're are uh, under a bit of time pressure, so we continue now and come to Mulțumesc, suntem sub presiune pentru a discuta acum în timpul care ne rămâne punctul 5, 6, 7 și 8, e timpul Balcanilor de Vest și avem acum rapoarte pe țările Albania, Bosnia-Herzegovina, um, Muntenegru și um, avem și Macedonia, deci trebuie să dăm 20 de minute pe raport. Îi dau cuvântul mai întâi pentru primul raport domnului Fleckenstein, care ne va examina amendamentele la raportul său cu privire la Albania pe 2016, apoi vom trece la uh, Q&A. Domnule Fleckenstein, aveți cuvântul la Albania. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, o să continui în germană. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la prima dezbatere pe acest raport la sfârșitul lui noiembrie și mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente, desigur. 231 de amendamente am primit la raportul meu și sunt foarte bucuros că am găsit 18 amendamente de compromis care au reușit să acopere aproape toate amendamentele la acest raport cu o majoritate foarte clară din partea raportorilor și raportorilor din umbră. Și vreau să mulțumesc în acest context, desigur, și raportorilor din umbră, pentru că am putut colabora și avansa foarte bine cu ei. Cred că este foarte grăitor pentru raportul acesta, dacă se poate să subliniez ca raportor că majoritatea uh, progreselor în reformele Albaniei pe calea către Uniunea Europeană sunt acceptate de către toate grupurile din Parlamentul European. Albania face într-adevăr progrese foarte mari în ceea ce privește așa numitele key priorities, este absolut evident. Raportul meu de aceea trage concluzia ca negocierile de aderare să fie deschise cu Albania dacă primii pași de punere în aplicare a reformei justiției s-au, uh, pus în, s-au făcut. Reforma justiției este un proces care durează foarte mulți ani, știm acest lucru și care în paralel va trebui să meargă chiar dacă negocierile de aderare vor fi deschise. Esențial este așa numitul proces de vetting, pentru că, în primul rând, de acesta depinde de credibilitatea reformei justiției. De la ultima dezbatere din noiembrie, Curtea Constituțională a Albaniei a luat un aviz, uh, după avizul pozitiv al Comisiei de la Veneția, a verificat constituționalitatea unor legi și, deci, de atunci, vettingul are care liberă. Eforturile din 2016 sunt mai ales până în aplicarea reformei uh, justiției, care este baza um, acestei reforme de vetting, în care toți uh, magistrații vor fi supuși unei examinări foarte clare, ceea ce nu este numai meritul uh, guvernului, ci întregului Parlament și opoziției, care în final a reușit să treacă în Parlament aceste legi. Punerea în aplicare în continuare a reformei administrative este esențială. Câteodată mergem mai încet dacă ne-am dorit-o noi, dar s-au făcut progrese la combaterea crimei organizate. Se văd aceste procese, însă, după cum spuneam și la celălalt capitol, nu sunt încă suficiente. S-au făcut uh, progrese și la legea anticorupție și s-a lucrat în continuare la îmbunătățirea și consolidarea legislației antidiscriminare și pentru protecția minorităților. Am constatat aceste îmbunătățiri. Totuși, raportul meu mai uh, reflectă și faptul că, de exemplu, Parlamentul European sau Comisia pentru Afaceri Externe mai așteaptă anumite reforme din partea Albaniei, adică punerea în aplicare completă a reformei justiției, nu numai reforme sau măsuri spectaculoase, ci eforturi pe termen lung la combaterea criminalității și a crimei organizate. Aceasta nu numai în anchetele polițienești, ci bineînțeles și la anchetele penale până la cel mai înalt grad și la combaterea rețelelor uh, de crimă organizată. Important este de asemenea și să îmbunătățim legislația anticorupție și să întărim... Ce, am terminat? Nu mai am timp? Sau ce? Pe păi cât timp am voie? Președintele fără microfon îi spune, cred că mai are un minut și jumătate, dar nu suntem siguri. mi a furat 10 secunde, să știți că am notat. Bine, atunci nu mai fac decât pe puncte. Continuarea reformei administrative, care e foarte importantă, colaborarea cu societatea civilă, um, minoritățile, dialogul social și printre amendamentele pe care le-am primit și datorită colaborării foarte bune, trebuie să subliniez anumite aspecte din raportul meu puțin mai nuanțat. Nu voi spune acum care o să le mai nuanțez, dar mai ales modernizarea educației, protecția mediului și uh, îmbunătățirea instituției ombudsmanului, politica de egalitate de șanse, dar și stabilitatea uh, politică în uh, întreaga Albanie. Sperăm ca până acum să se continue tot așa. Sper că ați, ați avut ocazia să citiți compromisurile și mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră foarte repede. Eu cred că a fost un raport foarte bun datorită colaborării și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Da, mulțumesc, domnule raportor. Iar acum, avem 20 de minute pentru ca să discutăm, un minut și jumătate raportorii din umbră și dacă avem timp o să mai dau cuvântul și altor colegi. Domnul Cucan mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult domnului Fleckenstein pentru acest raport cât se poate de echilibrat și pentru buna colaborare. Susțin amendamentele de compromis pentru că ele merg în linia ideii generale a raportului. Câteva remarci. Susțin raportul de integrare al Albaniei și pe viitor. Cred că ar trebui să se noteze progresele pe care le-a făcut Albania ar trebui să trimitem un semnal de încurajare, de continuare a reformelor uh, principale, implementarea reformei justiției și progresele tangibile care trebuie făcute pe cinci priorități esențiale. Trebuie să transmitem de asemenea și un mesaj uh, de uh, grăbire către politicienii uh, Uh, din Albania pentru organizarea de alegeri generale, toate recomandările trebuie să fie puse în aplicare și sunt îngrijorat în legătură cu uh, legislația care trece aferentă în Parlament. Există anumite chestiuni care mai trebuie îmbunătățite, mai ales în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, dar și în lupta împotriva cult, uh, traficului de droguri, cultivarea drogurilor și traficul de droguri aceleași alte probleme în libertatea mass mediei, dar și anumite aspecte legate de mediu care lasă de dorit în Albania. Cred că este bine însă să susținem în continuare rolul Albaniei în cooperarea regională. Ultima remarcă pe care vreau să o fac este crește dezbaterea amendamentelor în ceea ce privește drepturile minorităților și prioritățile acestea și protecția minorităților. Sunt foarte surprins pentru că problema aceasta e nouă, nu a fost niciodată o problemă. Chiar și atunci când domnul Huntis, prietenul meu din Grecia, era raportor, nu au fost atâtea amendamente pe drepturile minorităților. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Eduard Cucan, și acum domnul Tenă, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și grupul cere, îl felicită pe domnul Fleckenstein pentru un raport cât se poate de echilibrat. Albania, ca țară candidată, continuă să facă reformele necesare și continuă să lucreze uh, pe diferitele capitole care țin de achiul comunitar, incluzându-le pe cele care țin de lege justiție și combaterea crimei organizate, așa cum a zis colegul meu, Eduard Cucan. Aceasta e o problemă mare și în același timp o îngrijorare pentru noi și pentru publicul uh, larg. E vorba de o problemă care nu ține însă numai de Albania, ci de Balcanii de Vest în general. Salut însă și adoptarea uh, modificărilor uh, aprobate în Parlament la legea penală. Sunt uh, sunt îngrijorat de un aliniat care spune că a existat o creștere în cererile de azil din Albania în statele membre UE, ceea ce arată că mai trebuie rezolvată această problemă, având în vedere aspectul controversat uh, al azilului din țările candidate la UE și cum putem reconcilia această tendință cu angajamentul țării de a respecta statul de drept și de a respecta criteriile de la Copenhaga. Sunt de asemenea și îngrijorat de aspecte Uh, care implică jihadiști albanezi și de măsurile pe care trebuie să le luăm, mai ales acum cu ISIS-ul care se simte la Nanghe și să sperăm va fi uh, totuși uh, învins. Poate că numai un lucru o să aducă bun domnul Trump, măcar să lupte împotriva și să distrugă ISIS-ul. Trebuie să ne asigurăm așadar că criminalii din ISIS sunt aduși în fața legii, că orice forme de crime împotriva umanității sau atrocități în Orientul Mijlociu sunt și ele pedepsite. Mulțumesc acum în numele al de domnul Cuciuc, dacă nu mă înșel. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând aș dori să îl felicit pe domnul Fleckenstein pentru raportul său uh, și contribuția sa importantă în pregătirea amendamentelor de compromis. Uh, Uh, am spus deja că aceste mm, amendamente au uh, arătat că uh, Albania a făcut progrese și în respectarea criteriilor politice, dar și în drumul spre Uniunea Europeană prin adoptarea celor cinci priorități esențiale în urma aprobării reformei justiției. Acesta este un motiv suficient pentru Comisia Europeană să recomande deschiderea negocierilor între Albania și Uniunea Europeană, ceea ce ar trebui să se întâmple însă după alegerile din țară. Sunt foarte bucuros că domnul Fleckenstein și alți membri sunt de acord cu aceeași părere, cu această idee în amendamentele lor, pentru că acum este momentul, zicem noi, ca Albania să înceapă procesul respectiv. Sigur că există în continuare multe provocări, iar amendamentele subliniază tocmai că alegerile care vor veni în 2017 Anul acesta vor fi un test pentru pregătirea țării uh, la deschiderea negocierilor de aderare. E foarte important pentru Albania să aibă alegeri libere și democratice pentru a putea să obțină un curs al reformelor accelerat. Uh, cred că asta este ceea ce trebuie făcut. Am înaintat un amendament pentru a încuraja uh, autoritățile din Albania de a lua măsuri pentru ca cetățenii, să ia măsuri pentru ca cetățenii albanezi din diasporă să voteze la alegerile din Albania în afara țării și sper să primesc susținere pentru votul de mâine. Oricum, raportul subliniază care sunt uh, provocările Albaniei și pașii pe care i-a făcut uh, guvernul și ce, ce mai trebuie făcut uh, pentru a îmbunătăți, de exemplu, și toleranța față de minorități și aspectele legate de mediu. Mulțumesc! Vă mulțumesc acum pentru GUE, doamna Sacorafa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Fleckenstein. Amendamentele de compromis pe care ni le-ați prezentat în fața comisiei acoperă subiectele principale ale raportului, dar permiteți-mi, vă rog, să mă concentrez pe două criterii de integrare și de aderare, iar Comisia ar trebui să garanteze că țările candidate vor respecta aceste criterii. Într-o primă instanță e vorba de respectarea drepturilor minorităților și, în al doilea rând, de dezvoltarea unor relații de bună vecinătate. Așa cum s-a spus deja în raport, Albania trebuie să coopereze pentru a îmbunătăți situația tuturor minorităților din țară, și dumneavoastră vă referiți la alte minorități, de exemplu la minoritatea romă, dumneavoastră nu vă referiți însă la minoritatea elenă și nu vă referiți nici la obligația țării de a îmbunătăți statutul juridic care garantează protecția minorităților și, mai precis, protecția dreptului de proprietate. Am subliniat deja un caz precis la dezbaterea noastră anterioară. Aș vrea să subliniez și că mediatorul albanez uh, în raport care a fost publicat, raportul său, cere autorităților albaneze să respecte procedura care a fost până acum încălcată și să respecte de asemenea planul de dezvoltare. Aș dori de asemenea să subliniez că în timp ce au existat completări în legătură cu progresele făcute în politicile de bună vecinătate, trebuie totuși să constatăm că responsabilitatea a două părți este pusă pe plan de egalitate. Ați constatat totuși că există o, um, din ce în ce mai multe declarații iredentiste din partea Albaniei față de țara mea. Vă mulțumesc pentru că luați acest lucru în considerare. Bine, mulțumesc. Iar acum din partea verzilor, domnul Meserici. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem și noi foarte bucuroși pentru acest raport și vreau să îl uh, felicit pe domnul Fleckenstein pentru un raport foarte bun, pentru felul în care a tratat întregul dosar. Chiar uh, deja proiectul de raport era foarte bun și compromisurile la care am ajuns sunt de asemenea foarte bune. Toate sunt susținute de către grupul verzilor. Aș vrea să fac două puncte legate de conținut. În primul rând, vrem să vă atragem atenția la amendament, asupra amendamentului 168. Ex, în continuare există practici uh, foarte puțin acceptabile. Situația e foarte gravă pentru multe familii ale cărui drept la viață și drept la educație este pus la îndoială de procedurile respective. Aș vrea să mulțumesc foarte mult uh, raportorului și uh, domnului Cucan pentru felul în care a susținut uh, ideile de mediu și, în general, cele legate de centralele electrice. Aș vrea de asemenea pentru procesul verbal să se noteze că 44 din uh, centrale sunt în zone protejate în Albania, o mare parte din ele, deci un procent impresionant. Salutăm uh, și faptul că guvernul s-a angajat să restrângă uh, și să reducă aceste probleme, însă am vrea să se extindă planurile la întregul râu de care este vorba în zona respectivă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dragi colegi! Avem patru luări de cuvânt pe listă. Dacă toată lumea respectă minutul, se poate să vă dau cuvântul. Doamna Schmidt, mai întâi. Mulțumesc foarte mult, doamna Suicea. Mulțumesc pentru raport, mulțumesc pentru amendamentele de compromis. Vedem un progres în cele cinci zone cheie și aș vrea mai întâi să vă atrag atenția asupra protecției mediului, unde avem probleme uh, avem probleme nu numai uh, cu resursele de apă, dar și cu partea de la Marea Adriatică și aceasta are și implicații pe relațiile de vecinătate. Relațiile de vecinătate însă sunt foarte bune. Vreau să spun că uh, de la începutul, la începutul lunii avem un dialog trilateral cu Albania și Muntenegru, care sunt ambele membre NATO deci avem interese comune aici în, pentru autostrăzile adriatico-ionice, dar avem și alte interese legate de mm, ga, conducte, gazoducte. Mulțumesc! Iar acum domnul Boștinaru, vă rog. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Felul în care țările acestea au fost uh, de, descrise în Parlamentul nostru arată că unii dintre noi au fost nedrepti, pentru că, în primul rând, Vreau să vă întreb dacă Albania a făcut progrese în ultimii ani și răspunsul este da. Au făcut progrese în domenii cheie. De asemenea, vreau să vă întreb dacă Albania joacă un rol pozitiv în regiune, un rol constructiv. Așa este, da, și aici răspunsul e pozitiv și trebuie să recunoaștem aceste lucruri. Vreau să întreb și dacă uh, s-a obținut susținere pentru legislație cheie, dacă s-au obținut progrese în legislația problematică și dacă partidele au susținut aceste progrese, tot da este răspunsul. Trebuie să încurajăm, trebuie să încurajăm uh, prin încurajând acest proces și asta nu se poate face decât deschizând negocierile. Știu că există anumite probleme pe care trebuie să le considerăm, dar haideți să ajutăm Albania pentru ca să facă progrese și pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Moștinaru, iar acum ajungem la doamna Teo Harus din partea EGR. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că, în calitate de raportor din umbră, aș fi meritat mai mult de un minut, dar oricum, asta e. M-ați uitat. Eu cred că ceea ce se descrie în raport este foarte adevărat, raportul e foarte echilibrat. Însă, noi, de fapt, emitem dorințe aici, pentru că corupția și proasta administrație, nu avem o bună gestiune în țara, în Albania, avem criminalitate peste tot, de tot felul de criminali care ocupă în continuare posturi în administrație. Da, într-adevăr, s-au făcut progrese, recunosc, dar nu putem spune că nivelul atins ar putea să fie uh, satisfăcător pentru ca să aducem omagii progreselor care s-au făcut. Am uh, petrecut câteva zile cu minoritatea greacă din Albania și pot să vă spun că ceea ce am trăit acolo nu poate în niciun caz să fie descris într-un minut, de fapt nici într-o oră. Încălcarea drepturilor omului, um, vorbesc aici de minoritatea greacă care trăiește în Albania, este evidentă, um, iar uh, strămutările de persoane sunt grave de asemenea, tocmai pentru a nu alege greci acolo unde ar fi putut să ocupe posturi de conducere. Umilirea uh, și încălcarea drepturilor de religie, interdicția dreptului de proprietate mai ales, toate acestea ar trebui să fie, după părerea mea, Um, motive suficiente pentru o, ca o comisie ad hoc să meargă la fața locului pentru a încheta ceea ce se întâmplă la, în legătură cu aceste minorități. Mulțumesc, domnul președinte a dat cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, domnului Epirideos, domnule raportor Fleckenstein pentru raportul echilibrat care a fost prezentat aici. Dumneavoastră ați făcut referire la progresul pe care l-am constatat în Albania, ați spus care sunt elementele uh, care ar fi trebuit să ne atragă atenția pentru ca să putem deschide negocierile de aderare cu Albania. Dumneavoastră nu v-ați referit însă, așa cum au spus și alți colegi care au intervenit acum, n-ați făcut referire la reprimarea drepturilor minorității elene. Trebuie totuși să adăugăm aici că Albania este în continuare singura țară din Balcanii de Vest care este candidat la aderare și care exprimă deschis o politică de iredentism și care în continuare încalcă unele drepturi, încalcă în mod flagrant drepturile uh, unor minorități și, nici, și încalcă și uh, buna vecinătate cu vecinul său Grecia. Trebuie totuși înainte să considerăm că am înregistrat progrese să ne uităm și la aceste aspecte, pentru că altfel o să ne regăsim în aceeași situație ca uh, cu Turcia. Adică vom avea discuții fără să fi văzut cu adevărat progrese. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Doriți să mai luați scurt cuvântul uh, Vă rog, da, mulțumesc dacă mă rugați atât de intens, domnule președinte, sigur că vreau. Trei puncte vreau să menționez pentru că nu am timp. În primul rând, înțeleg că nu toți colegii eleni, mai ales uh, unii dintre noastre, nu sunt de acord uh, cu mine pentru că am încercat să nu fac referire la minorități specifice sau să nu vorbesc de drepturi specifice, ci am vrut să mă formulez mai general. E vorba de toate minoritățile aici, pentru că bunătățirile care trebuie făcute trebuie să se aplice la toate minoritățile. În al doilea rând, protecția mediului e un aspect foarte important, însă trebuie să avem grijă întotdeauna cât de mult ne amestecăm în treburile domestice ale Albaniei, linia e fină. Putem să ne amestecăm cu rapoartele noastre atunci când e vorba de a indica calea europeană sau a o garanta. Și, de asemenea, e foarte important uh, să constatăm că este păcat când se ajunge la o politică foarte problematică în cazul vioză. În ceea ce privește modernizarea în domeniul educației, perspectivele pentru tineri, e un lucru la care trebuie să fim mai atenți, pentru că, așa cum a spus domnul Taylor, cererile de azil fără speranță au crescut, ceea ce e un indiciu că lucrurile acasă nu merg uh, bine la tineri. Trebuie să facem mai multe pentru tineri acolo și trebuie să susținem Albania în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, nu văd uh, întrebări specifice pentru reprezentanții diginir de la comisie, deci nu cred că trebuie să le dăm cuvântul, dacă nu vă supărați. Și, dragi colegi, vreau să vă amintesc că mâine avem vot uh, pe 31 ianuarie și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Și acum o să trecem la următorul punct, de pe ordinea de zi, și anume punctul 6, raportul referitor la raportul Comisiei pe 2016 privind Bosnia și Herțegovina. E vorba de un raport uh, cu examinarea amendamentelor și vreau să-i dau cuvântul domnului Dan Cristian Preda acum. Domnule Preda, aveți 3 uh, minute jumătate exact ca domnul Fleckenstein pentru a vă prezenta raportul. 3 minute aveți, 3 minute. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru interesul pe care l-ați arătat anul acesta pentru raport. Am avut 288 de amendamente. Compromisurile, am încercat să le să includem 153 din amendamente în compromisuri. Un mesaj foarte important pe care vrem să-l trimitem este că noi susținem Bosnia și Herțegovina în parcursul său uh, european că e vorba de procesul de aviz de al Comisiei, procesul de reformă și vrem să-i încurajăm să continue. La fel, uh, va fi necesară cooperarea dintre autorități pentru a armoniza măsurile de reformă, din agenda de reformă. Compromisul numărul 2 uh, a abordat de asemenea problema reformei instituționale și s-a uh, de plâns faptul că există în continuare diviziuni uh, din punct de vedere politic sau etnic care au un impact negativ asupra reformelor. E foarte important să menținem consensul și integrarea uh, pe cale europeană și să avansăm în ceea ce privește statul de drept, lupta împotriva corupției, reforma justiției, dar și a administrației publice. În ceea ce privește continuarea procesului de reforme instituționale, se subliniază necesitatea, ceea ce nu e un secret pentru nimeni, pentru că Bosnia-Herzegovina trebuie să devină un stat eficient, inclusiv și funcțional, care se bazează pe principiile statului de drept și care garantează reprezentarea democratică a popoarelor care o reprezintă se uh, face referire la alte soluții anterioare în ceea ce privește principiile care ar putea să inspire reformele instituționale, cum ar fi federalismul, descentralizarea, reprezentarea legitimă. Știu că aceasta a creat uh, foarte multe emoții uh, în anumite partide din Bosnia. Am fost acolo săptămâna trecută pentru ca să discut cu diferiți uh, responsabili politici și trebuie să spun, de asemenea, că săptămâna trecută la Sarajevo am discutat cu colegii din adunarea parlamentară um, din Bosnia-Herzegovina. Avem un compromis care se referă exact la unul din subiectele mai fierbinți. E vorba de adoptarea unor reguli de procedură a Comitetului Parlamentar de Asociere și Stabilizare, care ar fi trebuit să fie create din 18 mai. Deci vreau să repet aici încă o dată, am avut deja posibilitatea să o mai spun, că este o rușine că s-au introdus blocaje în interiorul adunării din Bosnia pentru a nu putea face acest exercițiu. Pentru a nu putea constitua așadar acest comitet, această comisie și mi se pare că trebuie să trimitem un semnal de uh, care să spună că nu se poate continua așa, nu este în avantajul Bosniei și Herțegovinei să se continue așa, dacă ei nu doresc să ne întâlnească și caută toate pretextele pentru a bloca întâlnirile cu noi, e foarte clar că nu se poate continua așa. Vreau să mai menționez compromisul 20 și problema libertății de exprimare și libertății mass media, care rămâne o îngrijorare pentru noi, ca și pentru alte țări din regiune. Am discutat uh, săptămâna trecută cu colegii parlamentari din Bosnia, am luat uh, o poziție clară pe necesitatea de a lăsa presa să lucreze în independență, fără să se pună bețe în roate din partea politicii și vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru atenție. Merci. Thank you. That was exactly... Mulțumesc că a fost exact 3 minute și jumătate. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Pițula pentru uh, a ne spune câteva cuvinte în calitate de președinte al Delegației Parlamentare pentru Bosnia și Herțegovina. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Preda pentru excelenta cooperare pe această rezoluție, pentru că uh, uh, uneori această uh, uneori cea, cel mai dificil lucru și mai dificil decât analiza situației din Bosnia-Herzegovina este să imaginez o soluție pentru realitatea din Bosnia-Herzegovina. Dar mai întâi trebuie să înțelegi realitatea de acolo. Bosnia-Herzegovina se luptă cu foarte multe provocări în domeniul securității eh, interne, și problemele pe care le are eh, Bosnia-Herzegovina sunt eh, în principal probleme de politică internă. Atât pe termen scurt cât și pe termen lung, eh, Bosnia se va apropia de Uniunea Europeană, dar important este ca în termen actual să se reformeze mai întâi termenii acordului de la Dayton. Deci, iar pentru asta este nevoie de un consens intern, nu este voie, nevo, nu este voie să se impună o soluție din exterior toate națiunile constituante trebuie să fie considerate egale și trebuie uh, tratate pe picior de la egalitate și minoritățile care trăiesc în această țară. Există factori externi care influențează Bosnia-Herzegovina, dar trebuie să ne întrebăm acum care va fi noua, poziția noii administrații americane, pentru că aceasta va fi determinantă. Mulțumesc. Coleg, Domnul președinte, Mulțumesc. Eh, vorbim, trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și mai întâi dau cuvântul doamnei Șuița. Nu, ce scuze, spune în președinte. Eh, mai întâi raportor din umbră, domnul Papadakis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru faptul că a ținut cont de amendele, unele dintre amendamentele pe care le-am uh, formulat uh, în speță cu privire la dimensiunea socială, care ni se pare foarte importantă. Ea până acum nu a fost reflectată uh, pe măsura importanței sale în documentele Uniunii Europene, cel puțin. Este important să nu Eh, încurcăm eh, situația și mai mult, pentru că ea este complicată și la ora actuală. Vreau să eh, spun că amendamentul 2, care vizează națiunile constituante, popoarele constituante, este foarte, foarte important. O îngrijorare mare a grupului meu vizează o chestiune pe care ar trebui să o abordeze întregul Parlament European, și anume sentința, hotărârea CEDO, conform căreia toate grupurile, indiferent de apartenența etnică, trebuie susținute, trebuie transpusă. Personal, cred că ar trebui să scoatem în evidență încă o dată uh, acest aspect. Așadar, amenamentul 77 și amenamentul meu, numărul 32, ar trebui să fie adoptate pentru a se putea vorbi în tot textul de toți cetățenii, indiferent de originea lor. Acesta este cel puțin un amenament foarte important pentru grupul meu. Mulțumesc. Mulțumim pentru grupul ALDE, mai întâi domnul Radoș. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Preda și celorlalți raportori din umbră pentru excelenta colaborare pe care am avut-o. Raportul arată foarte bine care sunt uh, realitățile și provocările cu care se luptă Bosnia-Herzegovina în prezent. Sunt însă ă, de notat multe probleme deschise, nerezolvate. Bosnia este plină de ele. Se pune întrebarea cum vor fi implementate reformele planificate, cum va ă, funcționa mecanismul de coordonare și cum va funcționa această țară atât de asimetrică în viitor. Se vorbește în raport despre reformarea instituțio- reforma instituțională și cât de necesară este ea dar Bosnia-Herzegovina deocamdată se uh, uh, bazează pe un acord uh, internațional, inclusiv Constituția sa. Și este dificil de prevăzut poziționarea acelora care au sponsorizat această Constituție. Deci este o situație foarte dificilă. Pe de o parte, Bosnia-Herzegovina uh, arată în practică că acest uh, stat, această entitate statală este tot mai uh, atacată și confruntată cu tot mai multe provocări. Pe de altă parte, Bosnia-Herzegovina trebuie să facă față unor instabilități din regiune externe care fac și mai complicată situația ei. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Meserici pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mai întâi să vă spun că uh, colegul meu Scholtes nu este uh, prezent în sală, m-a rugat să vă transmit mesajul dumnealui. Vreau să-i mulțumesc domnului eh, raportor Preda și celorlalți raportori din umbră pentru munca depusă și pentru buna cooperare. Bosnia-Herzegovina este confruntată cu multe probleme, corupție, crimă organizată, eh, șomaj crescut, o situație dificilă, economică, ceea ce duce la o scurgere a creierilor, pentru că oamenii nu găsesc un loc de muncă și sunt forțați să emigreze. Toate aceste chestiuni sunt incluse în textul rezoluțiune și împreună cu uh, Uh, colegii raportori din umbră, am găsit și niște formule redacționale foarte uh, conciliate. Vreau să-i mulțumesc domnului Preda pentru tonul uh, în ansamblu pozitiv al textului, în ciuda problemelor pe care le-am notat. Din păcate, unele chestiuni care țin de naționalism au rămas în picioare, pe acestea nu le putem susține. Mă refer la amenamentul compromis, de compromis 2, care se referă la uh, alineatul 2 din uh, rezoluție. Aici uh, se evidențiază încă o dată principiul etnic. Uh, noi susținem federalismul noi susținem că federalismul și decentralizarea în acest fel nu sunt acceptabile pentru grupul nostru. Eu nu cred că Parlamentul European nu trebuie să meargă în mai înainte pe această cale și această abordare pentru că nu este în folosul obiectivului nostru propus. Nu trebuie să facem distinție între cetățenii constituenți și alți cetățeni care trăiesc în Bosnia-Herzegovina în același timp, există niște hotărâri ale CEDO care trebuie avute în vedere. În concluzie, dacă limbajul din compromisul 2 uh, rămâne în vigoare, din păcate grupul nostru nu va putea susține uh, raportul. Mulțumesc! Mai sunt doi colegi care vor să intervină. Dacă vă limitați la un minut, atunci vom putea să respectăm timpul alocat. Doamna Șuița. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi subcintă. După ce am auzit ce au spus uh, colegii, vreau să uh, Vreau să felicit pe domnul Preda, contrar afirmațiilor anterioare, cred că limbajul din raportul um, domnului Preda sunt foarte clare și îmbunătățesc sensibil variantele din 2014 și 2015 ale rapoartelor de atunci. Uh, limbajul este foarte clar și este curajos uh, formulat uh, textul. Știm care sunt problemele cu care se confruntă Bosnia-Herzegovina, eh, eh, provocări externe, provocări interne și probleme cu externe legate de Turcia și Rusia Orice consens este binevenit în Bosnia-Herzegovina. Toate cele trei popoare constituante trebuie să fie însă tratate pe picior de egalitate. Subliniez uh, deocamdată situația poporului croat care nu este în măsură să-și exercite toate drepturile așa cum au fost convenit, uh, conferite de acordul de la Dayton. Deci să nu neglijăm zona Balcanilor Occidentali și să păstrăm această regiune pe priori, printre prioritățile noastre politice. Mulțumesc, domnul Teană, cu minut. Mulțumesc, vreau și eu să-l felicit pe domnul Preda. Întotdeauna este dificil să redactez un raport anual despre Bosnia-Herzegovina, pentru că de la Dayton au trecut mai multe de un deceniu și încă această țară nu funcționează Eh, așa cum ar trebui, eh, există eh, tot mai multe semne de manifestarea unor forțe centrifuge, sârbii de pildă cu imixtiune din partea Rusiei, sunt probleme de implementare a reformelor, sunt probleme cu libertatea presei. Totuși, Bosnia-Herzegovina a depus acum o cerere care ar trebui să fie luată în vedere de Consiliu. Și eu cred că merită ca această solicitare să fie analizată pertinent uh, și sper că anul viitor, pe vremea aceasta, Bosnia-Herzegovina poate deveni un, o țară candidată. Este singura uh, țară uh, necandidată pe lângă Kosovo. Eu cred că trebuie să facem mai mult pentru ca Bosnia-Herzegovina să își poată împlini destinul european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Selimovici. Tot un minut. Și eu vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului Preda pentru munca excelentă și asiduă. E uh, întotdeauna uh, dificil să redactezi un raport pe o țară din această regiune. Important este să nu transmitem însă semnale contradictorii. Despre ce vorbesc? Mai întâi vorbim despre nevoia ca o singură țară să se manifeste în relațiile cu Parlamentul, cu uh, Consiliul. Pe de altă parte, indicăm nevoia de federalizare, ceea ce în cazul Bosniei ar însemna o federalizare bazată pe criterii etnice care, în cele din urmă, ar uh, fractura țara și ar face și mai dificilă funcționarea entității actuale. În al doilea rând, vorbim despre nevoia de păstrării unei Constituții, uh, actul de, acordul de la Dayton ține deocamdată țara împreună, pe de altă parte, sunt foarte multe amendamente care pun sub semnul îndoielii acordul de la Dayton. De aceea, vreau să susțin uh, abordarea uh, pro-europeană a domnului Preda și susțin și eu destinul pro-european al Bosniei-Herzegovinei. Și acum ultimul vorbitor uh, pe această listă, doamna Sofco, care întâmplător este și uh, originară din Bosnia. Mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentantă, deputată croată din uh, acest parlament și ca o cunoscătoare a problemei Bosnia-Herzegovinei, pentru că de acolo mă trag, vreau să îl felicit și eu pe domnul Preda pentru ce a făcut în acest raport, pentru că a recunoscut uh, care sunt adevăratele probleme în Bosnia-Herzegovina. Salut, salut de asemenea și cele două rezoluții adoptate de acest Parlament în 2014 și 2015, care au menționat principiile federalizării ca fiind singura cale de uh, progres pentru această țară uh, păstrând arhitectura actuală statală. Înțeleg argumentele uh, enunțate de unii din uh, colegi, dar ele se referă la o situație ideală. La 25 de ani după război din Bosnia-Herzegovina trebuie să ne gândim la soluții practice și trebuie să uh, tragem concluziile uh, celor întâmplate până acum. Uneori, uh, concluziile trase în trecut au fost uh, Uh, greșite. Nu trebuie să căutăm uh, soluții ideale care nu pot fi puse în aplicare în această țară. Există croați, sârbi și bosniaci în această țară. Haideți să uh, conferim respectul cuvenit acestor comunități și odată ce vom fi devenit membri ai Uniunii Europene, vom putea să aspirăm la alte lucruri pe care ni le dorim la fel de mult. Mulțumesc! Mulțumim. Domnule Preda, ați dori în cele din urmă să trageți câteva concluzii? Intervenție fără microfon. Comisia n-a fost, uh, n-a fost uh, atinsă niciunul din comentarii. Dacă vreți să interveniți, vă rog. Da, sigur, cu mare uh, interes. În ce privește uh, termenul de popoare constituante, uh, este vorba de un termen care a fost preluat din acordul de la Dayton, dar care în practică a condus la discriminări pe bază etnică. Cunoaștem exemple din mai multe hotărâri judecătorești care au ilustrat această tendință. Evident că ideea a fost de a evidenția unele elemente etnice eh, constitutive ale țării și pentru și intenția a fost și de a crește participarea civică. Dar Achiul uh, eh, european însuși ne îndrumă spre uh, dreptatea și egalitatea între tu, toți cetățenii țări, indiferent de uh, originea etnică. Domnul raportor, dacă dorește să intervină. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că îmi pare rău că vizita la Sarajevo nu ne-a permis să ne întâlnim cu doamna Vianovici, care este prim-ministru, pentru că cred că ar trebui să includem și Republica Sârbska în acest proces. Am invitat-o de altfel la Bruxelles. În al doilea rând, cineva a menționat de punctul de vedere american și eu cred că trebuie să lucrăm în continuare cu americanii uh, așa cum am uh, făcut-o în ultimii ani, și cred că influența americană trebuie să se mențină și în conformitate cu ceea ce făceam uh, până acum, pentru că ar fi de-a dreptul uh, idiot să avem o confruntare cu ei pe regiunea aceea. În al treilea rând, sper ca um, colegii noștri socialiști să voteze compromisurile. Sunt conștient de faptul că într-o astfel de situație am avea în continuare o majoritate PPE, conservatoare, liberali, așa cum am avut-o când am votat noul președinte al Parlamentului. Însă eu mi-aș dori să lucrăm în continuare cu grupul socialist, inclusiv aici problema popoarelor constitutive, care a fost menționată în toate rezoluțiile noastre anterioare. În încheiere, aș vrea să spun că înaintea acestei ședințe am participat la o ședință a Comisiei AFCO, și acolo s-a dezbătut și chestiunea uh, repartizării mandatelor post-Brexit, incluzând aici și ipoteza unor uh, posibile noi state membre. Și aici a fost menționată și Bosnia-Herzegovina cu uh, eventualitatea de a avea 11 mandate. Și de aceea vreau să transmit un mesaj pozitiv prietenilor socialiști, să lăsăm deoparte uh, Uh, războiul uh, între partidele, războiul între partidele noastre în ceea ce privește această țară. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Votul va avea loc mâine, după cum știți cu toții. Și acum trecem la punctul 7. Este vorba de raportul referitor la fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Este o primă dezbatere pe marginea acestui proiect de raport și, așa cum uh, este tradiția în comisia noastră, am să dau cuvântul raportorului, în primul rând, domnului Ivo Weigel, pentru o scurtă prezentare a acestui proiect de raport. Avem 40 de minute la dispoziție, deci uh, v-aș acorda 5 minute. Sunteți de acord? Mulțumesc, dragi colegi. Da. La a, dumneavoastră a fost a doua analiză a acestui raport, de aceea am avut trei minute. Pentru o primă dezbatere, cinci minute. Suntem foarte generoși. Vă rog, domnule Weigel. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu am să fac un rezumat al acestui raport, pentru că îl aveți cu toții în fața dumneavoastră, l-ați primit și aș vrea mai degrabă să ascult comentariile dumneavoastră. Cred că sunt mai interesat eu de comentariile dumneavoastră decât dumneavoastră de comentariile mele, pentru că ați avut ocazia să citiți deja raportul. Doar un comentariu. Aici chestiunea esențială care se pune este următoarea, și anume dacă vom permite acestei țări să facă progrese pe calea integrării europene, sau dacă această țară va rămâne acolo unde se află și acum, în acea sală de așteptare unde a așteptat prea mult până acum. În ceea ce privește Macedonia, de ani de zile constatăm că această țară a îndeplinit condițiile necesare a chiului comunitar și uh, este țara care se descurcă cel mai bine între statele candidat și cu toate acestea n-a fost suficient pentru a începe negocierile. Anul acesta, Comisia a condiționat progresele și începerea negocierilor de alegerile parlamentare anticipate și democratice. De altfel, este pentru prima oară când Comisia impune o astfel de condiție. Alegerile s-au desfășurat deja în mod corect, cu câteva nereguli, însă de puțină importanță. Deci, iată, fără mari probleme. Din păcate, la momentul acesta, Macedonia uh, nu are încă un guvern uh, în funcție și se pare că uh, formarea acestui nou guvern va trece printr-un proces destul de, compl- de complicat. La Scopie se vorbește despre mai multe alternative și alternativa cea mai puțin acceptabilă pentru stabilitatea și viitorul Macedoniei este aceea de a reface alegerile. Dacă se va ajunge la repetarea alegerilor, aceasta ar însemna o continuare a crizei actuale și, prin urmare, toate eforturile făcute de Parlament și Comisie pentru a ajunge la acordul de la Prizno vor fi fost în van. Printre obligațiile stabilite de acest acord politic, iată care sunt cele mai importante. În primul rând, toate partidele politice trebuie să se asigure că se va ține cont uh, cu prioritate de interesele statului și nu de interesele lor politice. În al doilea rând, înființarea unui birou uh, al unui procuror special care să se ocupe de problema interceptărilor telefonice. Există și alte puncte importante în acest raport, cum ar fi, de exemplu, rolul acestei țări în criza migratorie. Macedonia a cooperat în cadrul misiunilor internaționale, a intervenit în procesul de stabilitate în regiune, deci iată mai multe elemente pozitive, însă în paralel există și elemente negative, cum ar fi, de exemplu, corupția, insuficienta respectarea drepturilor minorităților, respectarea acordului de la Ohrid, care nu este la înălțimea așteptărilor și un alt punct cu semn de întrebare ar fi justiția. Iată de ce Macedonia are nevoie de susținerea noastră, pentru că doar în felul acesta Macedonia va putea interveni pentru stabilitatea necesară în regiune. Macedonia trebuie să coopereze în acest motiv cu Uniunea Europeană și începerea negocierilor este absolut esențială pentru ea. De altfel, o începere a negocierilor nu poate fi condiționată de chestiuni bilaterale care n-au fost încă rezolvate, cum ar fi, de exemplu, problema numelui acestei țări. De altfel, Comisia ar trebui să aibă o atitudine mai proactivă în rezolvarea acestei probleme a numelui țării, alături de alte organizații internaționale și de ONU. Până la urmă, această chestiune ar trebui să fie rezolvată odată pentru totdeauna. Am economisit deja un minut pentru colegul nostru Fleckenstein. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Weigel. Am să dau acum cuvântul președintelui uh, delegației parlamentare pentru FIROM, domnul Peter Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș avea prea multe de adăugat uh, față de comentariile făcute de domnul Weigel. Abordarea în acest uh, raport este una relativ optimistă și în calitate de șef al delegației parlamentare pentru FIROM pot să spun că această țară a îndeplinit anumite uh, condiții și a respectat în mare obligațiile stabilite în cadrul acordului de la Przino și cu toate acestea, politica internă rămâne încă tensionată pentru că rămâne în picioare, rămâne deschisă chestiunea uh, mandatarului care să fie numit și care să conducă guvernul acestei țări un guvern uh, care să fie uh, instaurat cât mai repede cu putință și care să coopereze cu Uniunea Europeană. Situația, prin urmare, este destul de complicată, o situație pe care trebuie să o urmărim uh, pentru că ea a urmat unei perioade de blocaj destul de lungi uh, în această țară dar salutăm faptul că uh, statutul acestei țări uh, permite în continuare deschiderea negocierilor dacă se respectă anumite condiții. Deci, este în interesul regiunii și al UE să se depășească blocajele care au rămas în picioare. Mulțumesc. Acum din partea grupului PPE, domnul Chelam, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să mulțumesc colegului Weigel pentru raportul său excelent. Este un raport echilibrat și constructiv. Nu există semne de îndoială în legătură cu conceptul prezentat de raportor, însă contextul actual face să fie nevoie de un input suplimentar, dar vom putea, fără îndoială, prezenta niște amendamente de compromis. Sunt absolut de acord cu antevorbitorii mei, care spuneau că menținerea procesului de integrare europeană în condițiile în care toate părțile politice își iau acest angajament, este absolut necesar. Pentru aceasta și UE trebuie să se implice și trebuie să existe posibilitatea ca după formarea unui nou guvern să se reia acest proces, să se înceapă în mod oficial uh, procesul de negociere pentru aderare iar chestiunile bilaterale care au rămas în suspans uh, cu anumiți vecini să nu uh, obstaculizeze acest proces și să fie lăsate pentru mai departe. Continuitatea acestei uh, situații de impas uh, a avut consecințe negative la nivel național, așa cum a arătat-o și domnul raportor. Și un alt comentariu important. Trebuie să înțelegem că alegerile nu înseamnă neapărat sfârșitul acordului de la Przino. E nevoie de eforturi pentru o adevărată reconciliere națională și Parlamentul European trebuie să insiste ca toți semnatarii de la acord să respecte condițiile sale. Mulțumesc! Domnul Picula de la SD. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Weigel pentru acest proiect de raport care a inclus uh, toate elementele principale. În Macedonia se fac presiuni dintr-o parte și din alta. Pe 11 decembrie anul trecut uh, au avut loc alegeri și este uh, o țară destul de stabilă iar reprezentanții Parlamentului European uh, au văzut uh, cum se implementează acordul de raprizino. Au existat multe așteptări în urma acestor uh, alegeri, însă cetățenii de acolo se află într-o stare de excepție în ultimii doi ani, de aceea este nevoie de multe reforme serioase și o garantare a unei bune funcționare a sistemului de justiție e nevoie de o luptă mai eficientă împotriva corupției și a criminalității organizate și o îmbunătățire a procesului legislativ. Există și relații uh, etnice cu anumiți factori care sunt importanți. Rolul UE este crescut. Există alte probleme precum șomajul care este ridicat în rândul tinerilor și al femeilor în special și așteptăm acum ca numirea noului guvern să permită depășirea discriminărilor de natură etnică astfel încât să se meargă mai departe, în ciuda faptului că nu a existat uh, un câștigător clar la ultimele alegeri. Domnul Tenoc, vă rog. Nu este aici, atunci uh, din partea grupului ALDE. Doamna Sacorafa. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, politica recompensei nu se poate aplica întotdeauna și există mai multe elemente din acest raport care au fost citate de domnul Weigel și care nu pot fi utilizate decât uh, cu greu pentru a justifica progresele acestei țări. Pentru că această țară s-a confruntat cu probleme foarte grave, cele mai grave din ultimii ani. A trebuit să depășească de asemenea o criză politică. S-a făcut referință la alegerile de anul trecut, însă se face referință aici și la imposibilitatea de a forma un nou guvern. Toate acestea ne arată că politica actuală nu a permis să se ajungă la un adevărat compromis. Există și probleme de natură economică, o lipsă de voință politică și toate prevederile uh, existente, toate regulile uh, nu se aplică. În ceea ce privește corupția, nu există un adevărat stat de drept, se face referință aici și la probleme în justiție, mass media și la lipsa respectării criteriilor de la Copenhaga. Trebuie să ținem cont uh, foarte serios de toate aceste elemente. Domnule Weigel, cred că ați săvârșit o greșeală pentru că ați uh, adoptat din nou o astfel de poziție și nu ați avut o atitudine neutră față de această chestiune. Domnule președinte, cred că această poziție nu ne permite să găsim o soluție, ci uh, duce la uh, continuitatea acestei uh, stări instabile, la promovarea unei culturi a nestatului de drept, a unei promovări a naționalismului politic și o ignorare a politicilor de vecinătate bună. Domnule raportor, în sfârșit uh, a trebuit ca fosta Republică Iugoslava Macedoniei să facă în sfârșit progrese. Mulțumesc și acum domnul Mezerici. Mulțumesc, vreau și eu să mulțumesc raportorului, domnului Weigel, pentru acest raport uh, foarte bine echilibrat și profesionist. Suntem în principiu de acord cu ansamblul acestui text și nu am decât două comentarii de făcut. În primul rând, și noi considerăm, așa cum se arată în text, că în chestiunile și disputele la nivel bilateral nu ar trebui să reprezinte un obstacol pentru deschiderea și începerea negocierilor. Există foarte multe obstacole, însă aceste probleme bilaterale nu ar trebui să reprezinte unul dintre ele. Și noi considerăm că cel mai bine ar fi să se rezolve la nivelul uh, unei organizații internaționale, printr-un proces de mediere. Uh, în al doilea rând, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate este făcută în firom așa cum se face în alte țări din regiune și credem că e nevoie de un plan uh, mai extins, strategic, regional, pentru a spori cooperarea între țările din regiune. Și aceasta cred că ne-ar putea da o perspectivă mai bună pentru a avea soluții mai eficiente Aș dori de asemenea să atrag atenția asupra recomandările uh, Comitetului de la Berna, pentru că uh, o problemă importantă în regiune este cea a mediului și Comitetul Permanent recomandă uh, suspendarea proiectelor naționale până când nu se face un studiu de impact la nivel național sau regional atunci când este nevoie. Vom prezenta amendamente pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum avem cinci vorbitori, câte un minut pentru fiecare. Domnul Preda din partea grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut și eu munca făcută de colegul nostru, domnul Weigel care a reușit să pună punctul pe I de fiecare dată. Firomul a reușit să implementeze reformele necesare, iar criza politică profundă de astăzi pune în pericol uh, tot ce se uh, înfăptuise până acum. Um, tot ce se făcuse prin acordul politic de la Psino uh, și acordurile politice nu s-a respectat, există un adevărat blocaj din punct de vedere politic și a reformelor, de aceea ar trebui să se treacă la etapa de negociere, să se ajungă la un acord asupra guvernului și să înceapă munca serioasă pentru ca Macedonia să se întoarcă pe drumul său european. Iată care este mesajul cel mai important care ar trebui transmis anul acesta în raportul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fleckenstein, SCD. Mulțumesc și eu foarte mult domnului Weigel pentru raport. Aș dori să mai completez cu un singur punct, pentru că există tot felul de zvonuri despre Macedonia. Acestui Parlament și Comisiei nu le pasă cine guvernează atâta timp cât există o majoritate clară că sunt conservatorii și uh, cu partidul albanez sau că sunt socialdemocrații și uh, partidul respectiv. Important e însă să fie un guvern stabil care să dorească să meargă ferm pe cale europeană și care se angajează să pună în aplicare reformele așa cum sunt ele în tratatul de la Chișinău. Pentru că, altfel, pentru noi asta contează. De exemplu, la politica cu privire la uh, magistrați. Suntem foarte atenți, vrem să nu se contracareze această reformă. Deci dacă vor să se apropie de noi, noi susținem orice politică europeană. Nu e vorba să decidem noi că suntem mai degrabă pentru o parte sau pentru cealaltă. Pentru noi ce important este consecvența pe calea europeană. Mulțumesc. Let me go to Mr. Papa, Papadakis for one minute. Domnul Papadakis, un minut. Mulțumesc. Declarațiile domnului Tajani, președinte al Parlamentului European, care se află în vizită în această țară, ne arată că există tot felul de activități îngrijorătoare. De altfel, în raport nu se vorbește despre FIROM și uh, Parlamentul European de mai mulți ani a susținut acele forțe politice iredentiste existente în țară. Întărirea capitalului în zona Balcanilor se reflectă și în declarațiile făcute de vicepreședintele Comisiei. Avem și un raport care preconizează astfel de măsuri pentru uh, FIRO. Raportul uh, consideră că Abordarea este constructivă în ceea ce privește problema migrației, arătând în același timp că s-au închis frontierele și că a, au fost a, reprimați a, imigranții. Există de asemenea o luptă împotriva capitalismului pentru a permite popoarelor să lupte împotriva acestor monopoluri. Mulțumesc foarte mult! La punctul A, pagina 4, se vorbește de alegeri parlamentare care au loc în Macedonia și se spune că s-a participat uh, intens. La punctul 17, la pagina 6, se face referire la un risc uh, sporit în economia Macedoniei și eu aș vrea să fac și eu referire la declarația domnului Tajani, declarația pe care a făcut-o miercuri trecut, miercurea trecută. El a spus că poziția Parlamentului European este că recunoaște, citez, că singura, singurul nume al țării este Republica Iugoslavă um, Macedonia, adică FIROM în engleză. Și aș vrea să spun că raportul uh, în uh, ceea ce privește fosta Republică Macedonia um, face referire la Macedonia și vreau să întreb de ce face referire la Macedonia. La pagina 4 se vorbește de conflictul bilateral în engleză nu ar trebui să constituie un obstacol la deschiderea negocierilor de aderare. Vreau să amintesc raportorului că e vorba de o chestiune internațională, nu bilaterală și uh, se găsește, de exemplu, la Națiunile Unite, rezoluția din 2013, 17 și altă rezoluție asta în Națiunile Unite și aș vrea ca raportorul să corecteze această problemă. Vă rog frumos, vă mulțumesc. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω και εγώ στην έκθεση το σημείο εκείνο το οποίο αναφέρεται στις διμερείς διαφορές και ότι αυτές δεν πρέπει να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 I have been in this parliament since 1999 and... Domnul Galler, mulțumesc. Am fost în acest parlament din 1999 și de atunci discutăm aceleași probleme despre Macedonia. Pe de o parte se ia notă, Grecia are un veto pe începerea negocierilor și toți colegii greci din toate partidele sunt de aceeași părere. E un bloc ferm. Vă rog să ținem cont de acest lucru noi vorbim în Uniunea Europeană de Macedonia, dar vă rog, haideți să nu încercați să ne convingeți de problemele pe care le aveți. E o chestiune bilaterală. În uh, știrile noastre peste tot, în ziare se vorbește de Macedonia. Vă rog să luați notă că e o problemă, asta este, izolată, dar dumneavoastră aveți veto, nu avem ce să facem, veți fi încă un sfert de secol cu această problemă în brațe dacă nimic nu se schimbă și îmi pare rău pentru oamenii din Macedonia care Așa e situația. De fapt, oamenii ar trebui să fie prioritari și nu chestiuni care țin de mitologie și de istorie. Bine, comisia, aveți un comentariu? Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Mulțumesc foarte mult domnului Weigel pentru proiectul de rezoluție și pentru tot ceea ce a făcut. Mai mult ca niciodată este important să trimitem măsuri uh, uniforme către o țară. Oricum, acest proiect de rezoluție reflectă constatările raportului nostru din 2015. Țara noastră, țările noastre și-au exprimat îngrijorarea despre faptul că uh, în continuare există pași de făcut în domeniul reformei justiției și Comisia apreciază totuși toate cele făcute de către Parlamentul European, mai ales uh, domnul Weigel, domnul Fleckenstein și domnul Kukan, care împreună cu comisarul Han au lucrat la o facilitare a acordurilor și implementării acestora. Alegerile parlamentare au fost o parte din acord, dar au fost numai începutul acestuia. Acum avem nevoie de formarea unui guvern stabil, avem nevoie deci de guvern și de opoziție să lucreze împreună pentru a recâștiga tot timpul pierdut. În același timp știm ce dorim, dorim implementarea unor uh, tuturor uh, eforturilor deja angajate. Vrem, de asemenea, să se respecte și faptul că s-a acordat timp suplimentar pentru a se pune în aplicare. Comisia va oferi în continuare susținere politică și uh, sperăm să se accepte uh, soluțiile pe care le-am negociat împreună. Și în final, uh, acesta mă face să mă duc la, uh, să ajung la recomandările comisiei. Suntem foarte convinși că trebuie făcute toate eforturile pentru ca țara aceasta să revină pe drumul european. Noi vom asigura că vom monitoriza în continuare evoluțiile, vom, uh, vom susține țara aceasta și vom uh, da informații regulate și Parlamentului European. Mulțumesc, dorește raportorul să mai facă remarci în final. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, mulțumesc, dragi colegi. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați susținut pe mine, mi-ați susținut raportul, desigur, și cu mare recunoștință voi integra amendamentele pe care le-ați înaintat dumneavoastră. În finalul discuției aș vrea să mai spun ceva despre negocierile bilaterale sau multinaționale, cum s-a discutat, sau internaționale. Eu zic că această chestiune ar fi bine să nici nu se pună ca întrebare și m aș dori, de fapt, ca întrebarea să dispară cât mai repede. Mi-aș dori de aceea o implicare mai puternică a Uniunii Europene la rezolvarea problemei. Problema aceasta nu poate să fie lăsată numai pe umerii ONU și a trimișilor speciali, pentru că ei sunt departe și Macedonia este vecinul nostru, este mult mai aproape de realitățile noastre europene și deci o întârziere suplimentară a problemei ar putea să ducă la un preț foarte scump, un preț al instabilității pe care s-ar putea să-l plătim și noi în statele europene. Vreau să mulțumesc și colegilor elen pentru că ei și-au readus ideile tradiționale aici în discuție într-o manieră deschisă, parlamentară, cum este prevăzut. Eu înțeleg aceste preocupări, înțeleg îngrijorările lor, dar nu pot să nu constat că majoritatea totuși uh, acelor, acelor prezenți uh, și acelor state reprezentate aici merg în aceeași direcție. Consideră că Macedonia e o țară din Balcani și nu pentru că ne-am hotărât noi așa, ci pentru că așa a venit numele natural uh, discutând despre ea. Mulțumesc. 2 februarie 12 este termenul de depunere a amendamentelor și vom vota pe 28 februarie. Acum trecem la următorul raport. E vorba de raportul referitor la raportul Comisiei 2016 privind Muntenegru și vreau să dau cuvântul domnului Tanăc raportor pentru 3 minute și jumătate. Mulțumesc. E vorba de examinarea proiectului de raport. Aveți 5 minute. Așa este. Mulțumesc. Um, de cinci ani de când Muntenegrul a început uh, negocierile de aderare, în, uh, a deschis acum 26 de capitole din 31, au închis două provizoriu și s-a făcut progrese evidente în punerea în aplicare a reformelor. Drumul către aderare este destul de clar și se progresează foarte bine. În domeniile cheie, articolul 23-24 JAI, reforma e evidentă. Anul trecut, uh, de la ultimul meu raport, care a fost unul foarte important pentru Muntenegru, a avut loc alegeri parlamentare și s-a schimbat premierul. L-am întâlnit pe domnul Brencovici săptămâna trecută. Un proces, eh, protocol de aderare la NATO de asemenea s-a semnat. S-au făcut alegeri într-un cadru nou legislativ cu o registrare individuală electorală, cu un sistem de identificare electronic al votanților, ceea ce este mult mai bine decât sistemul pe care îl văd, de exemplu, în țara mea, Marea Britanie. Un guvern de încredere electorală a fost format imediat după alegeri cu mai multe partide din opoziție care au luat control asupra organizațiilor de stat și ministerelor. Aceasta a dus la îngrijorări din partea unor membri eh, din opoziție din cauza unor influențe nepotrivite eh, ale guvernării pe anumite instituții. Deci, eh, observatori internaționali au raportat despre alegeri că au fost libere și corecte și s-au respectat libertățile fundamentale. Au existat anumite îngrijorări despre închiderea unor platforme media în ziua alegerilor, dar aceasta trebuie văzut în contextul unor um, schimbări Um, planificate la nivel legislativ. Investigațiile continuă în domeniul acesta, dar există un consens destul de larg între persoanele de la guvern, așa cum a confirmat și premierul, și guvernele străine că Atentatele planificate pe Jukonovic au fost de fostul premier, au fost uh, o amenințare reală. Eu rămân foarte îngrijorat de situație și mi se pare că ilustrează foarte bine presiunea pe care încearcă Rusia să o exercite în Muntenegru și asupra altor țări din regiune. E clar că a existat uh, o încercare, mai ales din partea Rusiei, de a preveni accesul Muntenegrului la NATO și de a-i uh, schimba parcursul european. E clar că este extrem de important pentru toate partidele politice să se implice în uh, procesul parlamentar democratic o boicotare continuă a Parlamentului de către opoziție ar fi un lucru care ar dăuna credibilității Muntenegrului și procesului democratic, dar și formării instituționale sper să putem găsi un echilibru bine în bun în raportul comisiei noastre. Mă bucur uh, foarte mult uh, să fiu din nou raportor pentru acest raport a șaptea oară, al șaptelea an consecutiv. Mă bucur pentru susținerea pe care am primit-o pentru raport. Muntenegru a rămas uh, partea pozitivă a poveștie Balcanilor de Vest, o țară necontroversată din acest punct de vedere al parcursului european. Dacă țara aceasta va intra în NATO, va trebui să-i susținem, să susținem candidatura Muntenegrului la NATO. NATO și Uniunea Europeană sunt două instituții diferite, dar din perspectiva Muntenegrului, cele două reprezintă, de fapt, pilonul și pivotul euroatlantic și țelul spre care se îndreaptă. Este extrem de important așadar să susținem agenda lor, mai ales acum cu schimbarea administrației din Statele Unite și sper ca colegii să o facă în rezoluția pe care o vom avea. Au existat anumite obiecții în anii trecuți, mai ales anul trecut, uh, da, în cazul în care NATO uh, când NATO făcea parte din raport. Aștept cu interes uh, comentariile raportorilor din umbră și comentariile colegilor din alte grupuri. Doamna mea e în locul doamnei Dots, care, Dots, care n-a putut să fie aici. Mulțumesc uh, în locul lui Anelize Dots vorbesc, domnule președinte. Doamna Maia vreau să mulțumesc domnului Teană pentru activitatea sa. Mă bucur foarte mult pentru că voi putea colabora cu dumneavoastră și pe negocierile la acest dosar. Voi înainta amendamente pentru a sublinia aspecte importante în domeniul protecției drepturilor omului și a mediului, libertatea presei și economia. În ceea ce privește raportul de observare electorale ODHR, vreau să subliniez că și guvernul și opoziția trebuie să colaboreze pentru a implementa recomandările din raport pentru a asigura că Procesul electoral este foarte inclusiv. Climatul politic și boicotarea Parlamentului uh, sunt îngrijorătoare. Montenegrul trebuie să depășească situația aceasta cât se poate de repede. O investigație transparentă în, uh, suspect, în uh, lovitura de stat posibilă trebuie să se facă imediat. Trebuie să subliniem și cât de important este aderarea la Uniunea Europeană pentru persoanele din Muntenegru. Peste 60% doresc să adere la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și Muntenegru trebuie să continue să lucreze împreună pentru pentru a putea atinge acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportorii din umbră și un minut și jumătate dăm cuvântul de la PP, doamnei Suița. Mulțumesc. Domnul Covacev cere scuze, dorește să mulțumesc domnului Danoc uh, uh, pentru această rezoluție echilibrată, ca până acum Muntenegru întotdeauna a fost până acum povestea de succes al Balcanilor de Vest. S-a vorbit și despre responsabilitatea pe care o are această țară pentru a fi un model pentru celelalte țări. Din păcate, însă, același lucru nu se poate spune despre reformele din ultima vreme și punerea în aplicare a recomandărilor. Totuși, această țară în continuare are probleme pe care trebuie să le abordeze Așa spune domnul Gaviacev um, în acest document, problemele economice, nivelul ridicat de corupție, influența politică, sistemul judiciar, care subliniază um, problemele de șomaj, de combaterea terorismului și a crimei organizate. Și um, sistemul de, de legislație, legislația electorală trebuie să fie pusă în aplicare cum trebuie și opoziția trebuie să intre într-un dialog constructiv. Țara este pregătită moderat să, uh, să atingă obiectivele uh, sale și um, șomajul este foarte ridicat și datoria publică. Sistemul juridic este pregătit moderat, anumite progrese au fost înregistrate în lupta împotriva corupției și crimă organizată și acum de aceea trebuie să, fac, să facă progrese credibile trebuie pus în aplicare și legislația în ceea ce privește protecția drepturilor omului, mai bine decât până acum, iar Muntenegru totuși a continuat să se uh, alinieze la politica de externă și de securitate a Uniunii Europene și să participe uh, la um, diverse comisii în ceea ce privește politica externă și a, astfel s-a făcut și cererea pentru aderarea la NATO. Din partea și de domnul Papadakis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să cer scuze în numele colegilor mei care nu pot fi aici, dar care consideră că Muntenegru este în continuare un campion al Balcanilor uh, Occidentali, Balcanilor de Vest, trebuie să fie un model și trebuie ca dinamica să fie continuată. Din păcate, însă, tentative de lovitură de stat în ziua alegerilor au uh, adus o umbră, dar și alegerea opoziției uh, și acțiunea opoziției au, de boicot au fost surse de îngrijorare o perioadă de stabilitate n-ar trebui să anuleze pașii care s-au făcut deja. Cu adevărat, trebuie spus că e nevoie de o anchetă în legătură cu tentativa de lovitură de stat. Trebuie ca opoziția să participe la lucrările Parlamentului. În ciuda dificultăților pe care le avem, se vede că s-au făcut progrese către aderare, dar uh, și că nu s-au făcut pași înapoi pe chestiunile importante în uh, cadrul priorităților Parlamentului, negocierile pentru aderare reprezintă una din prioritățile absolute ale Parlamentului uh, din Muntenegru. Problemele legate de șomaj, de ocupare sunt mari, mai ales șomajul la tineri e îngrijorător, însă în ceea ce privește calendarul, vreau să spun că în ciuda aderării la NATO, aderarea la Uniunea Europeană constituie o procedură independentă și că nu trebuie um, amestecate aceste două proceduri. Mulțumesc foarte mult, domnule Tanac, pentru proiectul de raport. Voi depune câteva amendamente, mai ales în legătură cu observațiile pe care tocmai le-am făcut. Mulțumesc în numele ALDE, domnul Rodas. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Tanăc pentru raport, pentru cooperare, pentru tot uh, ce, ce urmează. Îi mulțumesc anticipat. Um, țara despre care vorbim este Muntenegru este foarte avansată în multe privințe, dar are uh, încă unele dificultăți în, în domenii strategice. Independența justiției, corupția, libertatea presei, procesul electoral Uh, sunt elemente problematice, cu toate că cel din urmă a fost evaluat uh, relativ pozitiv uh, la ultimul scrutin. Există, în ciuda evoluției pozitive, așadar, unele rezerve vis-a-vis -vis de problemele semnalate. Ceea ce este acum un element critic este că multe instituții publice funcționează în condiții extrem de dificile, iar în ce privește atacul asupra unor instituții publice în ziua alegerilor, îmi permit un comentare dacă uh, acest atac apărea într-o altă țară sau în alt, uh, într-un alt mediu, uh, probabil avea consecințe și mai grave. Deci, chiar dacă aici n-a avut uh, consecințe atât de uh, grave, trebuie ca investigația să fie foarte, foarte temenică, să aflăm cine din interior și cine din exterior a fost uh, responsabil pentru aceste fapte. Văd că nu există alte înscrieri la cuvânt. Ba da, vă rog. Domnul Meserici. Îi țin locul doamnei Lunace care își cere scuze pentru faptul că este absentă și nu poate să-și exprime punctul de vedere personal. Mai întâi, colega mea îi mulțumește raportorului pentru excelenta colaborare și voi spicui din poziția ei următoarele. Împărtășim împărtășim îngrijorarea raportorului cu privire la tentativa de lovitură de stat și uh, implicațiile, emisiunile din partea rusească pe care le considerăm îngrijorătoare. Guvernul a blocat uh, în, ca răspuns uh, mass media socială, ceea ce te aștepta să se întâmple în Rusia sau în China, dar nu într-o țară care aspiră la calitatea de membru NATO. Și acest lucru trebuie evidențiat în raport. În ce privește uh, uh, listarea din uh, alinatul 5, în speță cu privire la înregistrările, interceptările audio, aici am, ar trebui să fie incluse și acele interceptări telefonice în niște cazuri VIP, care până acum nu au fost rezolvate. Colega mea atașează o listă întreagă de exemple pe care nu le voi enunța. În ce privește aspectele de mediu, mulțumim foarte mult pentru uh, excelenta formulare. Uh, poate o trimitere la cadrul de referință european aplicabil în cazul Montenegrului ar fi de dorit. Muntenegru este în același timp uh, un fel de vest sălbatic pentru microhidrocentrale, noi credem că aceste investiții trebuie controlate și mediul, natura deosebit de frumoase și pitorește în Montenegro trebuie ocrotite. Domnul Cucan din partea PP a mai solicitat o intervenție, vă rog. Mulțumesc, sincere aprecieri și mulțumiri raportorului pentru susținuta abnegație cu care se dedică subiectului Muntenegru. Muntenegru a obținut un guvern pro-european în octombrie anul trecut și continuă să pășească înainte pe calea integrării europene. Este un, o alegere pe care o susținem cu toată fermitatea. Recunoaștem și sprijinul uh, popular însemnat în Macedonia, în Montenegru, îmi cer scuze, pentru aderarea și apropierea de UE, care este de peste 80%. Uh, opoziția însă deocamdată boicotează Parlamentul. Sperăm ca Parlamentul să-și poată relua activitatea cât se poate de repede. Opoziția se manifestă cel mai bine în Parlament și nu în afara sa. Credem că uh, în momentul actual trebuie urmat de manifestarea unui interes uh, veritabil pentru continuarea reformelor, în special în domeniul justiției, luptei împotriva corupției, uh, mediului, libertății presei. Muntenegro a făcut o alegere foarte clară, a decis că dorește să devină membru NATO și noi susținem această opțiune. Uh, observăm creșterea unei prezențe rusești în regiune, dar sperăm că Muntenegru nu se va lăsa descurajat de această prezență și va merge mai departe spre mm, aderarea la NATO. Din păcate nu pot să vă dau cuvântul de două ori, dau cuvântul acum Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Onorați eh, membrii deputați, îl felicit pe domnul Tanac pentru proiectul de raport eh, privind Muntenegru împreună cu dumneavoastră apreciem și noi că integrarea europeană este o politică cheie pentru Muntenegru. Alinerea la PESC și rolul constructiv al Muntenegrului în toată regiunea Balcanilor Occidentale au fost reafirmate de prim-ministru Marcovici în săptămâna trecută la Bruxelles. Considerăm că este imperativ ca Muntenegru să decide liber asupra viitorului său, fără interferențe din exterior. Urmărim cu atenție investigațiile privind uh, tentative de lovitură de stat din ziua alegerilor și mesajul nostru către toți uh, partenerii implicați este să, ca dezbaterea politică să revină în stânul instituțiilor democratice, adică în Parlament, acolo unde este locul cu 27 de capitole deschise și două capitole aproape închise, așteptăm, ne așteptăm ca uh, condițiile din Muntenegru să permită continuarea uh, negocierilor. În ce privește uh, statul de drept, am dorit ca ritmul negocierilor de aderare să continue ca și până acum, însă crima organizată și corupția rămân un motiv de îngrijorare majoră Eh, trebuie ca eh, să se creeze un mediu propice pentru ca instituțiile statului, instituțiile publice să poată progresa pe calea reformelor. În ce privește aspectele economice, Muntenegru trebuie să-și eh, corecteze de urgență poziția fiscală și trebuie să treacă la reforme structurale continue și suplimentare cu privire la reducerea și controlarea cheltuielilor publice. Mulțumesc! Acum întreb dacă raportorul mai dorește să revină cu niște remarci în încheiere. Domnule Tenec. Vreau să mulțumesc în mod explicit raportorilor din umbră, în special prietenului meu de o viață, Eduard Cucan, și uh, prin intermediul acestuia domnul, doamnei Lunace, care amândoi au o experiență foarte bună în ce privește Muntenegru. Consider de asemenea că uh, Muntenegru trebuie să-și uh, reafirme poziția consistentă vis-a-vis -vis de Rusia care, pe care o avem, uh, anume de sancțiuni. Iar în ce privește garantarea libertății presei și regulilor statului de drept, acestea reprezintă în continuare o provocare în Muntenegru voi uh, analiza toate amendamentele care au fost formulate și propuse, în special cele legate de drepturile omului, uh, libertatea presei, uh, protecția mediului și acolo unde voi putea le voi susține, în special cele din partea colegei mele de la Partidul Laborist, Anelize Doț, care este și um, președinta grupului nostru interparlamentar. Mulțumesc, spune domnule președinte. Termenul pentru depunerea amenamentelor este 7 februarie. Votul uh, va avea loc pe 28 februarie. Cu aceasta se încheie partea publică a ședinței noastre. Luăm o scurtă pauză înainte să continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!